Okay, ladies and gentlemen, colleagues, can I bring the meeting? Doamnelor și domnilor, haideți să începem ședința noastră. Vedeți că avem trei rapoarte pe care trebuie să le discutăm astăzi. Iar primul dintre aceste rapoarte este foaia de parcurs pentru spațiul european unic al transportului, transporturilor. Îi dau cuvântul domnului Groș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cartea partă, cartea albă, îmi cer scuze, pe care o avem în fața noastră, ar trebui să ne dea ocazia de a avea un prim schimb de opinii. Mai avem uh, ceva timp la dispoziție pentru a discuta această primă propunere a Comisiei însă sunt de părere că ar trebui să ajungem la câteva concluzii concrete cât mai curând cu putință. Iar metoda noastră de abordare ar trebui să fie una foarte pragmatică. Știți cu toții că nu este prima carte albă pe care o discutăm și tocmai de aceea cred că ar trebui să ne amintim ce am făcut în trecut și să vedem dacă obiectivele pe care le-am stabilit în trecut au fost atinse sau nu. S-a vorbit deja despre obiectivul uh, care vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon, uh, descăderea costurilor, etc. Dacă obiectivele nu au uh, fost atinse, să vedem de ce nu au fost atinse. Fie nu mai sunt importante pentru noi, fie nu am fost capabili să le atingem. Acesta este primul comentariu care ar trebui să vă pună pe gânduri. În al doilea rând, știți uh, că această carte albă se referă la o perioadă relativ lungă de timp. Uh, vorbim despre o perspectivă de 2030, 2040, etc. Lucrul acesta nu este greșit, însă ne dăm seama că această durată lungă de timp s-ar putea să fie problematică. Uh, Mulți uh, sunt de acord cu aceste obiective, tocmai pentru că ele trebuie să fie atinse cândva în uh, viitorul îndepăr- uh, îndepărtat. Și tocmai din motivul acesta consider că Parlamentul European, dacă își dorește să facă propuneri concrete și pragmatice, ar trebui să se concentreze pe o perioadă de maxim 10 ani, fără însă a uita viitorul îndepărtat. Uh, Uh, Parlamentul trebuie să pună accent de asemenea pe niște măsuri cât se poate de concrete menite a duce la atingerea obiectivelor de asemenea pragmatice. Am făcut acest exercițiu și în urmă cu un an de zile. Am vorbit atunci despre comodalitatea eficientă ca premisă pentru uh, uh, succesul transportului european. Vroiam ca toate metodele sau manierele de transport să fie abordate într-o manieră cât se poate de coerentă. Pentru a atinge eficiența, însă, nu trebuie să, spuneam noi, pierdem din vedere siguranța, dreptul muncii, armonizarea și, de asemenea, efectele asupra mediului înconjurător. Toate aceste obiective cred că pot fi regăsite cât se poate declar în documentul pe care îl avem în fața noastră. Dar cu toate acestea am putea să le structurăm și uh, cristalizăm într-o manieră mult mai pragmatică. Sunt absolut convins că în următorii ani va trebui să și acționăm, nu doar să vorbim despre uh, transporturile europene. Nu se știe exact dacă vom reuși să atingem toate obiectivele pe care le putem citi în acest document. Aș fi mulțumit dacă am reușit să atingem măcar reducerile de dioxid de carbon uh, din domeniul transportului aerian sau maritim, uh, etc. În ceea ce privește deschiderea piețelor, în principiu, noi ne dorim o piață deschisă. Piața deschisă înseamnă însă că nu este una deschisă cu orice preț. Vă amintesc uh, dezbaterea pe care am avut-o în urmă cu doi ani cu privire la cabotajul rutier. Pe vremea aceea, majoritatea Parlamentului European spunea că ne dorim uh, o piață deschisă, însă această piață deschisă trebuie să aibă la bază reguli clare respectate de către toți. Nu putem permite ca uh, unii să pledeze pentru deschiderea pieței, fără însă a ține cont de regulile în domeniul muncii, spre exemplu. Prin urmare, Uitați, uh, din punctul meu de vedere, toate aceste aspecte ar trebui să fie prezentate într-o manieră mult mai clară în documentul acesta. De asemenea, în ceea ce privește ambițiile realiste, consider că trebuie să ajungem la o discuție deschisă cu Consiliul și uh, Comisia. Dezbaterea pe care am avut-o săptămâna trecută și dezbaterea pe care o, va, o vom avea astăzi în ceea ce privește sistemul feroviar e, sunt cât se poate de clare. Și ce înțelegem noi din aceste obiective? Parlamentul European stabilește obiective economice uh, concrete, eficiente, care însă nu sunt puse în practică în statele membre. Mai rău decât atât, mai mult decât atât, există măsuri luate la nivelul statelor membre care afectează dreptul muncii și uh, mediul înconjurător. Dar uh, odată ce sunt trase la răspundere, statele membre dau vina pentru aceste efecte negative asupra uh, Bruselului. Vedeți, nu trebuie să permitem ca și pe viitor Uh, Uniunea Europeană să fie trasă la răspundere pentru vini pe care nu le posedă. Parlamentul European trebuie să spună clar că își dorește o piață deschisă, că piața deschisă trebuie să respecte uh, reguli cât se poate declare. Adică piața deschisă nu înseamnă un dumping uh, în ceea ce privește mediul înconjurător, un dumping social sau o încălcare a tuturor celorlaltor valori pe care le promovăm. Dacă colegii sunt uh, de acord, aș propune ca eficiența, aceste teme, eficiența, siguranța în sistemul transporturilor să fie dezbătute, iar dezbaterea asupra acestor uh, puncte să genereze un document care să contină, conțină atât așteptările noastre de la Comisie pentru viitor, cât și uh, aspectele pe care le considerăm a fi fost rău gestionate în trecut. Eu consider că ar trebui să ne uh, concentrăm pe o perioadă de doar 10 ani, să nu exagerăm gândindu-ne la ce se va întâmpla până în 2010, 2050. În orice caz, atât am vrut să spun. Sper că dezbaterea de astăzi va transmite un uh, mesaj pozitiv exteriorului cu privire la percepția noastră referitoare la sistemul transporturilor. Vă mulțumesc, domnule Groș. Doamna Iegle, din partea Comisiei, înainte de a trece la intervențiile colegilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt doamnelor și domnilor, stimați deputați. Înainte de orice aș dori să mulțumesc Comisia, Comisiei de Transporturi pentru sprijinul pe care uh, ni-l acordă în pregătirea acestei cărți albe. Și aș dori să adresez mulțumiri lui Matthew Grosh pentru eforturile sale în ce privește raportul său referitor la viitorul durabil pentru transportul 2009. Coordonatorii de transporturi au avut privilegiul de a fi primii informați în legătură cu Cartea Albă a Comisiei după adoptarea din 28 martie. Vicepreședintele Calas v-a prezentat această carte albă și de atunci încoace am avut uh, oportunitatea de a o discuta. Cartea albă a tras uh, foarte mult interes, uh, iar reacțiile pe care le-am primit până acum sunt în general foarte pozitive. Aș dori să folosesc această ocazie de asemenea pentru a vă informa că doar în urmă cu câteva zile, miniștrii de transporturi la Consiliu au discutat același subiect și aș dori să citez aici un document, salută Cartea albă referitoare referindu-se la el ca un document foarte important care uh, contribuie la competitivitatea sectorului, la finalizarea pieței unice, la obiectivele de mediu și la abordarea chestiunii independenței. Pentru statele membre e o bază foarte bună pentru a avea politici sau măsuri de, uh, foarte importante în acest domeniu al transportului. De asemenea, decidenții și uh, liderii s-ar putea să aibă în continuare poziții diferite pe anumite teme, dar ne bucurăm să constatăm că există un consens tot mai larg în ce privește identificarea provocărilor și faptul că e nevoie de obiective ambițioase și de o bază vastă de acțiune. Cred că această evoluție provine din faptul că uh, obiectivele economice, sociale și de mediu ale transportului sunt tot mai uh, strâns legate între ele și s-a realizat acest lucru. Dacă dorim uh, să reducem uh, dependența de petrol pe termen scurt, uh, scurt este foarte important, dar și pentru a reduce poluarea locală și pentru a uh, combate schimbările climatice. Uh, Tehnologiile care fac ca transportul să fie durabil sunt aceleași care permit uh, economiei noastre să fie competitivă pe piața mondială. Și uh, sisteme performante de transport în comun va permite societății și să reducă costurile congestionării pentru afaceri. În urma raportului Groș, uh, Comisia a uh, dorit și ea să pună accentul pe um, transportul intermodal și să fixeze obiective pentru uh, acțiuni. Aceste obiective au fost preluate și Cartea Albă include, pune accentul pe includerea tuturor măsurilor. Poate vă reamintiți că în 2001 noi am cerut o trecere spre transportul intermodal, în 2006 am numit acest transport comodal, dar în această carte arbă dorim să avem o integrare de plină totală. Deci am fi o, într-o a treia fază Uh, în acest proces. Deci trebuie să uh, consolidăm volumele, să obținem mai multă eficiență, ceea ce înseamnă că factorii de încărcare, deci de uh, cantitate de mărfuri, este, sunt scăzuți și să acordăm o mare atenție transportului intermodal. Însă e clar că transportul rutier va continua să crească, de aceea trebuie să ne axăm și pe tehnologii și sisteme ETS în acest domeniu. Ar trebui să avem o rețea unică uh, intermodală și nu să ne limităm doar la o interconectare a modelelor naționale. Toate aceste elemente figurează în Cartea Albă, așa cum a subliniat și domnul Groș, și se uh, află la baza inițiativei privind construirea unui spațiu unic de transport pe piața unică. Pentru noi, transportul intermodal devine o adevărată uh, piatră uh, unghiulară prin folosirea sistemelor de informare. Deci, o integrare modală totală, împreună cu folosirea noilor tehnologii și cu carburanți tot mai performanți, sunt foarte importante pentru a menține dreptul la mobilitate pentru cetățenii noștri pentru un mediu de afaceri mobilitatea pentru noi nu este un, o, opțiune, ci e un drept pe care trebuie să-l sprijinim prin politici care trebuie să țină cont de toate obiectivele și de prioritățile sociale, de mediu și uh, economice uh, noi uh, trebuie să ținem cont mai ales de uh, cerere fără a periclita bunăstarea în europeană. Deci, doamnelor și domnilor, în fine, Aș dori să adaug că Comisia va uh, veni cu o listă de propuneri în următorii 10 ani și sperăm chiar în uh, timpul mandatului actual. E vorba de propuneri concrete care reflectă obiectivele noastre ambițioase. În ce privește transportul feroviar, propunem deschiderea pieței de călători ă, ă, interne, apoi folosirea licitațiilor și separarea între ă, serviciile de infrastructură și de operare. În ce privește terminologia, avem obiective foarte ambițioase în ce privește emisiile poluante și în ce privește finanțarea investițiilor în infrastructură. Noi dorim să avem un control strict al folosirii banilor europeni de asemenea, vom uh, încerca să stimulăm, uh, uh, să, să eliminăm denaturarea fiscală, iar în ceea ce privește transportul local, sprijinim adoptarea planurilor urbane de mobilitate. Dacă aceste acțiuni din 5 din 40 ar fi implementate, atunci ne vom fi apropiat foarte aproape de o schimbare radicală în domeniul transporturilor care ar putea fi numită chiar revoluție. Sper ca Parlamentul European să sprijine strategia noastră și să continue să coopereze cu noi pentru a ne putea atinge obiectivele în comun. În ce privește transpunerea vorbelor în, față, în fapte, uh, vom uh, discuta, uh, se va discuta acest lucru la ședința din luna septembrie pentru perioada 2011-2013 și așteptăm un schimb de vederi cu dumneavoastră pe această carte albă, care credem noi este o aventură comună. Mulțumesc foarte mult, mulțumim doamna Ieghe. Acum dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice, numele grupului uh, SND, doamna Děkuji, děkuji. Seralova. Vize Evropské komise do roku 2050 je důležitým... Mulțumesc, domnule președinte. Poziția Comisiei Europene, această carte albă, e un document foarte important care trasează direcția viitoare în domeniul politicilor de transportat și în alte politici care trebuie să fie coordonate. Nu e vorba doar de sectorul energetic, ci E vorba și de sănătatea umană, de mediul înconjurător și de siguranță. Siguranța, securitatea este o chestiune foarte importantă, având în vedere statisticile din raportul pe care l-am adoptat în această dimineață. Și de aceea mă bucur de faptul că această carte albă poate fi folosită nu numai ca o bază de dezbatere, ci și ca un cadru necesar pentru a adopta măsuri Uh, și obiective specifice și realiste, inclusiv instrumente legislative și financiare. Și aceasta până în 2020. Uh, Uh, ar trebui să știm foarte clar care sunt măsurile pe care Comisia Europeană intenționează să le adopte. Cartea albă se bazează pe un document anterior, Cartea albă din, 2001 și evaluarea din 2006. Iar poziția Parlamentului European e, figurează în raportul său cu privire la viitorul transportului din 2010. Toate aceste documente ar trebui să se regăsească în Cartea Albă, inclusiv evaluarea în ce măsură obiectivele stabilite în uh, anul 2001 au fost atinse. Și această declarație că vechile obiective sunt uh, încă valabile, însă că și uh, noi obiective au fost adăugate. Ar trebui să fie mai clar acest aspect. Această carte arbă reprezintă o adevărată oportunitate pentru a crea un spațiu european de transport unic format din 27 de state membre care au poziții de plecare foarte diferite, ceea ce reprezintă o adevărată provocare pentru noi, pentru că infrastructura și serviciile de transport uh, variază foarte mult de la un stat membru la altul, ceea ce reprezintă o adevărată limitare a obiectivelor și a realizării acestora. Știu că Cartea Albă ține cont de acest aspect și mă bucur, uh, deci trebuie să avem instrumente europene care să, prom- să promoveze, să încurajeze convergența diverselor niveluri de infrastructură din statele membre. Deci acest uh, document ar trebui să fie puțin mai specific din acest punct de vedere. Un alt element foarte important este intermodalitatea. E un element foarte important pentru a asigura o adevărată conexiune a, a rețelelor. Sigur că vor fi necesare sume mari, investiții masive, deci mesajul cărții albe ar trebui să fie ar trebui să avem o cooperare și o compatibilitate a modurilor diferite de transport și nu punerea lor în concurență. Cartea albă definește obiective în ce privește uh, Uh, transportul pe, uh, uh, termen, pe, pe distanțe mari și transportul urban. Însă s-ar putea să, ca acest lucru să inducă în eroare și să pună probleme, mai ales în domeniul implementării. Statele membre au poziții foarte diferite în modul de adoptare a obiectivelor. Însă, având în vedere că situația actuală nu mai este uh, tolerabilă, sprijin totuși uh, această uh, abordare propusă de Cartea Albă. Cele 10 obiective din această Carte Verde trebuie să fie sprijinite, dar, pentru că întotdeauna există un dar, cred că ar trebui să deschidem dezbaterea cu privire la subsidiaritate în ce privește folosirea vehiculelor cu propulsie, de exemplu în, uh, în orașe, de asemenea uh, mobilitatea. Trebuie să avem la dispoziție o doză de flexibilitate, dar totuși trebuie să avem un cadru clar și instrumente care să fie definite la scară europeană. La fel și în cazul celorlalte obiective, reducerea emisiilor de carbon, de exemplu. Și mai există un aspect foarte important, respectiv internalizarea costurilor externe și principiul poluatorul plătește, utilizatorul plătește. Aceste condiții ar trebui să fie stabilite, să fie aceleași și să existe sisteme de tarificare uh, asemănătoare pentru diverse tipuri de transport. Cred că Uh, nu ar trebui să evităm uh, uh, folosirea unor complexe precum mobilitate pur și simplu utilă și astfel oamenii ar avea un comportament mai durabil, mai ecologic. Această carte albă stabilește și condiții de lucru. Sectorul, să nu uităm, angajează 10 milioane de persoane. Deci uh, toate aspectele sociale, calitatea muncii, siguranța la locul de muncă, uh, formarea profesională, formarea, uh, inclusiv calitatea serviciilor, iată, toate acestea sunt aspecte foarte importante. De asemenea, ar trebui să fie mai bine definit conceptul de codex social. Eu sunt conștientă că calitatea și competitivitatea serviciilor merg mână în mână și de aceea sprijin tot ce duce la sporirea calității serviciilor pentru utilizatori, atât pentru transportul de marfă cât și pentru transportul de călători. Comportamentul consumatorilor e și el foarte important. Și de, ase- de aceea eu pun accentul pe sensibilizarea opini- opiniei publice sprijinul public, de asemenea, pentru o politică europeană pe termen lung, e foarte important pentru aderul la o astfel de politică atât la nivel uh, european cât și național și regional. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meisner, în uh, numele grupului ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Transportul este foarte important pentru uh, Uniunea Europeană. Reprezintă coloana vertebrală pieței unice, cu cât merge mai bine, cu atât e mai bine pentru noi toți. Asta pe de o parte, pe de altă parte, transportul reprezintă, este cauza unei mari proporții dintre emisiile de gaze. Ei, acum uh, citim această carte albă și îmi dau seama că întrebarea care se pune e cum vom reuși să generăm un sistem de transport care într-adevăr să fie fluent, toată lumea să aibă acces la el, dar în același timp acest sistem să atingă toate obiectivele pe care ni le-am propus, atât în ceea ce privește mediul înconjurător, cât și în ceea ce privește siguranța, drepturile pasagerilor, accesul persoanelor vârstnice, etc., etc. Există multe ambiții pe care ni le-am asumat, ambiții care trebuie să fie atinse cu ajutorul uh, evoluțiilor tehnologice, evoluții tehnologice pe care nu le putem prevede, uh, prevedea uh, de altfel. Dacă tot vorbim despre un calendar ce ține până în 2050, cu siguranță tehnica ne va uimi și tocmai de aceea trebuie veșnic să evaluăm uh, inovațiile tehnologice pe calea acestor căr- uh, cărți albe. Uh, se vorbește aici despre eficiență sporită. Eu nu sunt neapărat de acord cu propunerile comisiei. Înțeleg că comisia își uh, asumă o serie de ambiții, obiective și dorește ca până în 2030 uh, să, uh, să treacă sau să contribuie la trecerea a 30% dintre transporturile de mărfuri de pe uh, șosele pe calea ferată, spre exemplu. Ok, am citit cu toții aceste, aceste cifre, însă mă întreb dacă e, sunt într-adevăr palpabile sau pot fi într-adevăr puse în, transformate în realitate, implementate. Pentru că trebuie să ținem cont de eh, caracteristicile fiecărei eh, regiuni în, în parte și, bineînțeles, de caracteristicile eh, tuturor statelor membre, care sunt, bineînțeles, după cum spunea antevorbitoarea mea, diferite. Noi trebuie să încercăm să găsim acele sinergii necesare pentru atingerea obiectivelor acestora per ansamblu. Săptămâna trecută am avut o delegație, ne-am întâlnit uh, și cu cei uh, responsabili pentru transportul fluvial și încă de la bun început uh, mi-am dat seama că importanța transportului fluvial ar putea să fie mai bine accentuată uh, Uh, nu doar uh, datorită faptului că acest tip de transport este cel mai sărac din punct de vedere al emisiilor. Cred că această, acest tip de transporturi ar putea fi uh, utilizat și pentru distanțe mai mici de 300 de kilometri, spre exemplu. Bineînțeles, avem nevoie de esențe, niște, niște uh, motoare care să stea în centru acestui sistem viitor. Într-adevăr, intermodalitatea este absolut uh, necesară. Uh, se prea poate să fim capabili a pune în aplicare acele, um, acele canale tri, trimodale pentru transporturi sau în domeniul transporturilor. O altă provocare esențială este mobilitatea în mediul um, urban. E clar că trebuie să creștem numărul de călători care folosesc uh, transportul urban transportul în comun, însă în același timp nu trebuie să uităm toate acele vehicule care, uh, fără prea multă emisie, ar putea permite deplasarea individuală a călătorilor. De asemenea, trebuie să găsim un sistem de eliberare a biletelor, un sistem foarte eficient și transparent care să le permită tuturor cetățenilor să călătorească în întreaga Europa cu ajutorul sau folosindu-se de mijloacele de transport în comun. Întotdeauna dau uh, exemplul uh, unei călătorii de la Bruxelles la Madrid. În momentul de față, dacă e să căutăm o variantă de călătorie pe această distanță pe internet, uh, suntem imediat descurajați, uh, preferăm să luăm avionul sau mașina. Ei, lucrul acesta trebuie să se schimbe pe viitor. De asemenea, se vorbește aici despre posibilitățile de finanțare. Da, trebuie să ne gândim la modul în care am putea utiliza ob- obligațiunile pe proiect, de asemenea am putea implica uh, Banca Europeană de Investiții, trebuie să ne gândim la modul sau uh, sursele de finanțare pentru uh, îmbunătățirea infrastructurilor. Eu îmi doresc ca obiectivele să fie cât se poate de concrete, în același timp uh, eforturile de atingere a acestor obiective trebuie să fie foarte transparente și să ofere rezultatele necesare. Mulțumim în numele ECR, domnul Bradburn. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acesta este primul schimb de opinii și aș vrea de aceea să revin puțin la prima fază. Ce vrem să spunem atunci când spunem că avem nevoie de o politică europeană de transport și un spațiu european de transport? Singurul motiv este, pe care îl văd eu este de a contribui la slujirea pieței unice. Aceasta reprezintă, aceasta este valoarea adăugată a unui sistem european de transport și nimic mai mult. Din acest punct de vedere, așadar, Cartea Albă, pe, care, pe marginea căreia discutăm acum, este un fel de um, ceva bun doar în parte. Sunt de acord cu unele din sentimentele exprimate aici, și anume faptul că nu poți să atenuezi în mod realist uh, mobilitatea. Ce avem în Cartea Albă este un, un amestec între chestii prozaice și chestii practice. Pentru că uneori este vorba de aspecte clare de politică. Multe din ceea ce, se, ce ține de viziune nu este foarte realist. Acum 40 de ani, de exemplu. Deci în anii, dacă ne întoarcem în anii 70 și era vorba și atunci de document, documente de viziune, vizionare. Se spunea că o să mergem din Londra la Sydney 45 de minute, că vom zbura și așa mai departe. Uh, Aceeași impresie o am acum despre aceste, această previziune pe 40 de ani. Să aceste, acest tip de previziuni sunt complet nerealiste. Nu vreau să vorbesc numai despre chestiuni generale, ci și în termeni mai specifici despre această propunere. În primul rând, această propunere. Uh, mașinile să fie date afară din orașe până la sfârșitul acestei perioade. Uh, este pentru mine o prostie, în, sincer vorbind. Apoi, dacă ne gândim să, să schimbăm modul de transport al oamenilor, al oamenilor, aceasta ține de fapt de ingineria socială și eu resping această idee. Apoi vorbim de management, pentru că în piața unică managerul este piața, administratorul este piața însăși. Apoi se vorbește despre uh, eliminarea treptată a vehiculelor cu uh, cu un combustibil normal, uh, tradițional. Haideți așadar să fim realiști. Am un punct de vedere critic și așa cum am spus, um, unele din elementele acestei, uh, acestui document sunt demne de reținut, însă nu toate. În ce privește pro, propunerile comisiei, sunt de acord cu ele, pentru că vom avea res resurse financiare destul de mici în următorii ani și de asemenea vom confrunta cu diferite blocaje în sistem. Apoi, cerul unic european. Acest, această idee trebuie într-adevăr sprijinită și um, încurajată. Așa cum am spus, ne aflăm acum într-o perioadă de restricții financiare serioase și S-ar putea ca și viitorul să arate la fel, de aceea trebuie să profităm la maximum de fondurile disponibile în loc să ne gândim că vom avea la dispoziție o, un, o groapă de unde vom putea extrage la nesfârșit asemenea fonduri. Sunt multe lucruri cu care nu sunt de acord și, în mod uh, fundamental, nu sunt de acord cu viziunea, pentru că este vorba de piață, de piața unică, de servirea și slujirea acesteia și nimic mai mult. Domnul Calman, din partea verzilor, așa cum a spus uh, și colegul meu, uh, um, piața este o miniatură da, e, e drept. Cererea și oferta sunt uh, cele care gestionează piața europeană, dar în același timp vedem ce se întâmplă în realitate. Uh, dăm o serie de sub- subvenții pentru transportul aerian, nu dăm niciun fel de subvenție pentru transportul feroviar, uh, sprijinim infrastructura rutieră piața este distrusă și tocmai de aceea avem rezultatul acesta. Dar de ce trebuie să ne ocupăm de transporturi? Ne dorim la nivelul Uniunii Europene să scădem emisiile de dioxid de carbon. Consider că fără schimbarea mobilității, uh, Uh, nu vom atinge aceste obiective și tocmai de aceea trebuie să ne gândim la transporturi. Transporturile rep- uh, reprezintă 30% dintre uh, emisiile de dioxid de carbon și mai mult decât atât, din anii 90 încoace, emisiile uh, generate de transport, de domeniul transporturilor, a, au crescut cu 35% în comparație cu celelalte domenii economice. Vedeți, tocmai de aceea Comisia Europeană trebuie să își stabilească obiective. Uh, guvernul german, spre exemplu, nu are astfel de ambiție. ambiții. Uh, guvernul german face politică, dar nimic mai mult. Și tocmai din acest motiv este pozitiv tocmai faptul că cei din comisie și-au dat seama că schimbările climatice nu pot fi combătute fără o schimbare a modului în care gestionăm domeniul transporturilor. Se vorbea că 30% din uh, transportul de mărfuri uh, pe cale rutieră, pe o distanță de mai mare de 300 de kilometri, trebuie să fie adus, să fie adus da, pe căile fluviale. Nu e prea mult, e ușor de atins. Vă amintiți că în, trecută, în trecut un fost comisar își dorea ca întregul transport de mărfuri de pe căile rutiere să fie trecut pe uh, calea ferată. Obiectivul nu a fost atins. Următorul uh, comisar nu a analizat motivele acestui eșec, ci dintr-o dată a început să vehiculeze ideea de intermobilitate. Ce înseamnă asta nu știm exact. Dar în orice caz, vedem că obiectivele în acest document sunt mult mai clar definite decât în trecut. Bine, dar există și aspecte negative. Ultima propoziție a reprezentantei Comisiei era că în următorii 10 ani trebuie să schimbăm ceva. Ave, comisia are obiective pe termen lung pe care le împărtășesc, însă uh, să vedem în ce măsură există ambiții pe termen scurt. Pentru că e clar că, dacă vorbim de anii, anul 2050, niciunul dintre cei care a decis în momentul de față această carte albă nu va mai fi pe aici, pe la Bruxelles. Să vedem dacă vom reuși într-adevăr să atingem aceste obiective. Uh, ar fi nevoie pentru atingerea tuturor ambițiilor acestora o schimbare, o, o trecere a 5% din transportul de mărfuri de pe șosele pe calea ferată pe an. Doar dacă reușim să facem lucrul acesta, fiecare dintre noi vom reuși să atingem obiectivul final stabilit în document. Prin urmare, ce consider eu că este necesar aici? Este necesară numirea obiectivă. Și haideți să mai, uh, anun, să mai evaluăm ceva. Dacă până în an, anul 2030 atingem aceste obiective, nu trebuie să uităm însă anul de referință 1990. Vă dați seama că în, din 90 încoace am uh, avut o creștere a dioxidului de carbon emis de transporturi uh, de diferitele modalități de transport de 35%. Dacă ținem cont de acest an de referință, atunci cu siguranță cifrele nu vor mai arăta uh, la fel de bine precum sunt ele prezentate în acest uh, document. Și vă dați seama că, uh, pe lângă toate aceste obiective, trebuie să înțelegem comportamentul producătorilor europeni în momentul de față. Vă dați seama că majoritatea produselor sunt transportate dintr-un loc într-altul, sunt produse într-un loc, sunt procesate într-un alt loc. Uh, o atitudine care, sau o tendință care este profitabilă pentru, pro, pentru producători, dar în același timp este în detrimentul mediului înconjurător. Deci Vedeți, un întreg cadru al transporturilor europene trebuie să se schimbe. Dacă va exista o voință politică în acest sens, atunci cu siguranță uh, obiectivele dumneavoastră vor fi atinse, vor putea fi atinse. Și v-am mai dat un exemplu. Am uh, subvenționat uh, toate autostrăzile din Spania, însă ce am reușit să facem cu uh, aceste subvenții, mai nimic, pentru că majoritatea mașinilor circulă în Spania pe drumurile naționale, unde uh, conducătorul nu trebuie să plătească o taxă. Deci, vedeți, acestea sunt rezultatele uh, tuturor programelor dumneavoastră care nu au uh, fost nici pe departe coerente în trecut. Da, acest uh, document este o bună bază de plecare, dar doar atât. Trebuie să se schimbe atât Uh, formularea, cât și realitatea, pentru că eu îmi doresc ca mediul înconjurător să fie protejat și să putem da o planetă sănătoasă copiilor noștri. Cancia. Mulțumesc, domnul Cancia. Mulțumesc pentru că ați uh, prezentat în deschidere acest subiect. Cred că aceasta ar trebui să reconcilieze ambiția noastră majoră și anume a vedea ceea ce există în infrastructura curentă, criza cu care ne confruntăm la ora actuală. Trebuie să facem un efort real. Avem acest, aceste obiective majore, avem perspectiva anilor 2050, dar uh, ce, tot ceea ce facem trebuie să se bazeze pe realitatea curentă. Nu avem această o carte albă ca să facem ce vrem noi cu ea. Și spun acest lucru pentru că este foarte important, într-adevăr, să primim în viitor, dar trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem uh, va fi și încununat cu succes. Dacă dorim să ne atingem uh, scopurile. Situația curentă economică um, este într-adevăr dramatică, trebuie să trimitem uh, semnale în exterior și am aici și câteva um, comentarii care cred că uh, exprimă clar obiectivele noastre. Trebuie să încercăm să dezvoltăm un transport durabil, ceea ce presupune mai multe condiții. Avem nevoie de durabilitate economică, De asemenea, avem nevoie și de durabilitate de mediu și socială. Recent am renunțat la opțiunea nucleară, apoi eh, electricitatea va trebui și analizată atent în viitor, apoi liberalizarea. Trebuie să avem o piață deschisă, reglementată, însă, așa cum a spus și raportorul, trebuie să fim siguri că piața, această piață înseamnă reguli uh, uniforme egale pentru toată lumea când vorbim despre costuri, când vorbim despre uh, piața și spațiul uh, european um, unitar în materie de transporturi. Toate aceste elemente trebuie să se integreze în Europa ca un întreg. Aceasta înseamnă că avem nevoie și de competitivitate pe piață și apoi comodalitatea, o integrare adecvată a modurilor de transport, pentru că nu putem să avem aceste transferuri intermodale, altminteri vom pierde resurse. Deci trebuie să ne gândim bine la timp, la orizontul de timp, la resursele pe care le vom desfășura. Raportorul s-a gândit bine la o limită, la un orizont de timp mai apropiat, doar 10 ani. Trebuie să ne gândim la parteneriate public-privat, raționalizare, toate în legătură cu costurile și finanțarea. Aceasta au fost uh, elementele principale dacă dorim să răspundem, să găsim un răspuns la în problemele dificile actuale. Mulțumesc, domnule preș. Mulțumesc foarte mult. Aș dori... Ah. Aș dori să vă uh, mulțumesc și uh, să spun de la bun început că sunt uh, încântat de eforturile pe care le vom depune împreună în următorii luni, în următoarele luni. Da, în primul și în primul rând e clar că intermodalitatea este esențială. Esențială este de asemenea implicarea noastră în rezolvarea tuturor problemelor pe care le avem, pentru că nimeni nu le va, sau ele nu se vor re- rezolva de la sine. Și tocmai de aceea această carte albă este foarte importantă. Dați seama că dacă nu vom reuși să atingem obiectivele uh, stabilite pentru anul 2050, uh, ne vom apropia de o situație catastrofală. Bine, se prea poate ca unele dintre ambițiile creonate de către comisie să fie prea, prea ambițioase, dacă îmi permiteți. Dar multe dintre aceste propuneri, propuneri sunt foarte bune. Spre exemplu, schimbarea comportamentului în ceea ce privește transportul urban, scăderea uh, emisiilor de dioxid de carbon, uh, Uh, etc. Însă, dați-mi voie să vă atrag atenția că majoritatea măsurilor sunt prevăzute pentru a fi pusă în aplicare în, aplicare în a doua perioadă uh, a acestui calendar. Mi-aș dori ca actuala comisie să înceapă a pune în aplicare măcar câteva dintre uh, propunerile făcute. Și încă ceva, toate aceste obiective pot fi atinse dacă va exista voința politică din partea statelor membre. Da, ce scrie aici uh, sună bine. Se vorbește despre responsabilizarea statelor membre în ceea ce provește internalizarea unor costuri externe. Sună bine. Uh, Însă mă întreb dacă se va întâmpla într-adevăr vreodată lucrurile acesta. Gândiți-vă la dificultățile pe care le-am avut în ceea ce uh, privea promovarea eurovinietei, spre exemplu. Și încă ceva. Consiliul a avut o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de acest document uh, săptămâna trecută. Însă abia aștept uh, să văd reacția Consiliului la măsurile concrete în următorii ani. Un al doilea element cheie este reprezentat de finanțare. Acesta trebuie să fie unul dintre elementele cheie ale raportului nostru de asemenea. Cum vom putea finanța această schimbare a comportamentului? Nu, nu uh, îmi dau seama, nu există un răspuns uh, clar. Se prea poate să fie nevoie de găsirea mai multor instrumente care să fie folosite pentru finanțarea tuturor acestor obiective. Și încă un al treilea aspect uh, important. Mi se pare pozitiv faptul că în multe dintre aceste paragrafe constatăm că există și o referire la dreptul social. Într-adevăr, dacă vrem o piață unică solidă, atunci avem nevoie ca această piață unică a transporturilor să respecte toate Uh, regulile în ceea ce privește aspectele sociale. În momentul de față nu se nu, din păcate, lucrul acesta nu se întâmplă. Dacă vrem, într-adevăr, un sistem feroviar uh, eficient, atunci trebuie să ne ocupăm și de partea socială a acestui tip de transport. Se vorbește, de asemenea, despre îmbunătățirea transportului uh, în mediul ur- urban. Totul sună foarte bine, însă, în același timp, Comisia trebuie să țină cont de faptul că această responsabilitate poate fi asumată doar de statele membre. Comisia Europeană nu are competențe în ceea ce privește promovarea unor măsuri referitoare la transportul urban și lucrul acesta trebuie să fie ținut sau luat în considerare. În mod evident, vom mai discuta pe aceste detalii și uh, vom ajunge la un uh, rezultat. Doamna Savisa. Mă... Voi, fi, uh, voi vorbi foarte scurt. Spre deosebire de antevorbitorii mei, cred că această viziune și această ambiție este binevenită, însă este dificil să critici, să o critici, pentru că nu avem încă un plan de acțiune concret și nu există obligații cu privire la partea financiară, nici acestea nu sunt prea clare. Reprezentanta Comisiei a spus astăzi că ei ar sprijini crearea unui spațiu european unic de transport în loc să combine sistemele de transport ale statelor membre, ceea ce mi se pare o idee bună. De asemenea, mi se pare tot o idee bună faptul că faptul de a uni spațiile mai departe de centrul Europei, pentru că din motive evidente, mie mi se pare acesta un lucru excelent. Aștept însă cu nerăbdare planuri de acțiune specifice și idei de finanțare, pentru că, așa cum știm, Consiliul nu vede de multe ori, nu um, se bucură să vadă multe din aceste planuri de acțiune și aceste ambiții. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Da, aș dori să sprijin unele din uh, comentariile făcute de domnul Bradford, colegul meu. Într-adevăr, Există multe um, modalități uh, pozitive de a face progres, de a face progrese pe acest drum în legătură cu Cartea Albă. Ceea ce e vorba de o idee generală aceasta. Când începi să citești textul mai îndeaproape, mă îndoiesc, mă de unele lucruri, de pildă, agenda socială, peste toate modurile de transport, codul social pentru lucrătorii din um, sectorul um, transportului mobil, um, răspunderea socială în domeniul transportului aerian și așa mai departe. Eu nu mm, vreau neapărat să, să caut uh, în niciun, în niciun um, mod de transport condiții de lucru care nu sunt bune, necorespunzătoare și am fost, am lucrat în, în domeniul sindical în Europa mulți ani când nu exista un contract colectiv de muncă și nimeni nu era implicat în contractele de muncă. Uniunea Europeană Poate că ar fi nevoie de mai multe clarificări, însă așa cum arată lucrurile la suprafață, nu mi se pare că arată minunat. Problemele de, de siguranță. Um, cred că trebuie să căutăm aspecte legate de cele mai bune practici, de standarde uh, care să aibă caracter obligatoriu. La 16 în ceea ce privește viziunea cu privire la siguranța transportului rutier. Cred că uneori există anumite pericole legate de modul în care sunt folosite cuvintele. Dar cine va hotărâ a, niște lucruri, ce este, ce anume sunt unele lucruri, ce reprezintă ele? Uh, Cred că trebuie să fim atenți în ceea ce privește transportul, inițiativa 20, transportul de bunuri, uh, mărfuri periculoase. Vom avea reguli diferite pentru Uniunea Europeană? Deci trebuie să fim foarte atenți, foarte grijulii. La 21, drepturile pasagerilor. Am avut destule drepturi ale pasagerilor ca să ne, țină, ca să ne ajungă o viață întreagă. Poate că aici este nevoie de mai multe clarificări. trebuie neapărat să reexaminăm unele din aceste aspecte din când în când. Trebuie să ne gândim um, de asemenea la industria automobil, automobilelor. Statele membre uh, trebuie să, să fie atenți la chestiuni legate de congestia traficului, la poluare și așa mai departe. Însă, dacă privim cadrul actual de finanțare, trebuie să fim atenți. Nu avem bani, nu există, nu sunt bani. Dacă vreți bani, trebuie să analizați atent bugetele statelor membre. Și fiecare stat trebuie să facă acest lucru. Și ultimul meu comentariu prețurile inteligente și taxarea. Și aici formularea este destul de vagă. Uh, nu știu unde intră aici în joc piața asigurărilor. Trebuie să fim atenți și la acest uh, subiect. Trebuie neapărat să ne mai gândim la toate elementele din acest document. Oricum, multe elemente sunt pozitive Altele au nevoie de explicații și clarificări ulterioare. Mulțumesc. Doamna Dura? Și eu uh, aș dori să spun că sunt de acord cu constatările acestei cărți albe și nu o să revin la ele pentru a vorbi pe scurt. Aș dori să mă alătur colegilor, mai ales uh, colegiului El Cadraui, pe importanța primelor 10 ani, uh, respectiv uh, trebuie să luăm măsuri acum rapid, dacă dorim să reușim pe termen lung, apoi controlul cererii, figurează acest lucru și în Cartea Albă a Comisiei, nu s-a stabilit niciun fel de obiectiv pentru a controla cererea și, în fine, îmi pare rău că această Carte Albă nu uh, Uh, examinează o altă posibilitate interesantă, respectiv identificarea în ce măsură unei, a unei mobilitate, o mobilitate mai inteligentă, mai bine controlată, ar permite generarea de locuri de muncă și nu ar duce la șomaj sau la o creștere negativă. Deci, uh, mă întreb dacă uh, se optimizează deplasările prin uh, folosirea transporturilor publice, a taxiurilor luate în comun și așa mai departe. Cred că am putea să generăm activitate economică, locuri de muncă, dacă nu am vedea transportul ca domeniul în care fiecare face totul cum îi place, uh, doar în uh, slujba intereselor sale, dacă însă transportul ar deveni un fel de sprijin pentru moduri de deplasare, inclusiv în oraș, o astfel de raționalizare a lanțului logistic printr-o profesionalizare a aprovizionării uh, gospodărilor, s-ar putea ajunge ca în sectorul energiei să avem pe lângă deci, eficiența energe ă, energetică o mai mare mobilitate. O mobilitate care ar aduce plus valoare, care ar crea locuri de muncă și care ar duce la o calitate a vieții superioară. Acest element lipsește din Cartea Albă, dar va trebui să îl includem în raport, pentru ca raportul să fie mai puternic și să ne uh, permită să adoptăm obiective de optimizare pe termen scurt. Mulțumesc, doamna Țicău președinte. Întâi și întâi aș vrea să ne gândim uh, la Cartea Albă din 2001, care era valabilă până în 2010, să ne gândim la ce s-a realizat uh, din ea și la ce nu s-a realizat din ea. Uh, trebuie să ne aducem aminte și de crizele provocate atât de erupțiile vulcanice, dar și de zăpezile care au afectat sectorul transportului și nu doar al transportului aerian. Cartea albă ne propune un orizont uh, până în 2050, uh, dar uh, ea trebuie să fie o bază și pentru viitoarea infrastructură TNT și pentru viitorul regulament financiar cu privire la finanțarea infrastructurii transeuropene de transport. Esențială este intermodalitatea și s-a mai spus aici acest uh, lucru. Cred că pentru Europa dezvoltarea unui sistem uh, de transport feroviar eficient uh, este extrem de importantă pentru că Europa este caracterizată de o suprafață relativ mică și de o populație numeroasă. Și aici, la dezvoltarea sistemului de transport feroviar, vreau să includ și un sistem integrat pentru emiterea biletelor. În ceea ce privește transportul naval, uh, cred că este nevoie ca Uniunea Europeană să dezvolte o strategie a Uniunii Europene pentru apele interioare. În ceea ce privește transportul rutier, e important să avem o dezvoltare echilibrată în statele membre noi. Infrastructura rutieră nu este la fel dezvoltată ca în alte state membre și de aceea e important ca și viitorul cadru financiar multianual să țină cont de acest lucru și să asigure și finanțarea dezvoltării infrastructurii de transport în aceste state. E important uh, că este subliniată uh, și mobilitatea urbană, uh, dar și necesitatea de a dezvolta sistemele inteligente de transport. De altfel, până în 2012, statele membre trebuie să vină cu planuri naționale pentru dezvoltarea sistemelor inteligente de transport și pentru un sistem de transport eficient la nivel european, standardele europene vor juca un rol esențial. În ceea ce privește finanțarea, o știm cu toții, nu este suficientă finanțarea actuală și trebuie găsite resurse suplimentare și instrumente financiare care să poată să permită dezvoltarea unui sistem de transport eficient. Uh, mai mult aș vrea să fie discutate despre cetățeni, despre companii, practic despre beneficiarii serviciilor de transport, despre lucrătorii din domeniul uh, transporturilor și mai ales despre condițiile uh, care vor fi oferite persoanelor cu uh, dizabilități. Uh, domnule președinte, am două întrebări. Care va fi rolul Parlamentului European? Noi vom avea acest raport, domnul Groș este un raportor excelent, o știm, cu foarte multă experiență, dar noi vom avea practic o rezoluție care în baza tratatului de la Lisa și în baza tratatului de la Lisabona noi am putea cere comisiei europene ca într un an de la adoptarea acestei rezoluții să vină cu anumite inițiative legislative. acest lucru este stipulat în acordul interinstituțional și cred că putem în felul acesta ca raportul să nu rămână doar uh, o declarație politică ci să aibă chiar efecte în uh, planul acțiunilor. Deci, uh, cu ce inițiative legislative cerem să vină Comisia Europeană și aș vrea să ne gândim și dacă Cartea Albă este în raport cu programul de lucru al Comisiei pentru așa cum a fost el anunțat pentru 2011-2012. Spunea domnul Cadraui că, din păcate, cele mai multe acțiuni uh, sunt planificate pentru a doua uh, jumătate a acestei perioade, dar am vrea să vedem acțiunile concrete care vor urma în perioada următoare. Mulțumesc! you, Mr. Liberatsky. Mulțumesc, domnule, domnul Liberatsky. Mulțumesc. Analizând uh, acest document, am două sentimente. În primul rând, cartea albă existentă va expira, deci vom avea nevoie de una nouă. Avem, iată. Uh, este Elementele cheie și sub, uh, domeniile cheie au fost identificate și subliniate. Așadar, am putea spune că, în principiu, poate fi adoptată. Și am reglat conturile, însă mi se pare că ceva lipsește. Dacă analizăm lucrurile din perspectiva 20 plus 20, adică 2050, nu găsesc cine va fi în 2050, care va fi nivelul PIB-ului, de exemplu. Vom, vom cere ca serviciile de transport să crească proporțional înseamnă, înseamnă aceasta că noi ca europeni vom, vom călători de două ori mai mult? Vorbim așadar de modificări de ordin calitativ și cantitativ. Trebuie să ne gândim de asemenea și la capacitățile sistemului de transport care vor fi necesare. Ne vom îndrepta către o creștere cantitativă sau calitativă? Dacă calitativă, ce viziune va trebui să existe? Cum vom atinge această viziune, acest nivel? Am putea să abordăm uh, sistemul pas cu pas, colaborând, așa cum a spus Comisia, cu statele membre, sau am putea să ne gândim câtă din misiunea, din uh, viziunea europeană există, este înglobată în acest, în acest document. Dacă uh, într-o, într altă situație de cenușă volcanică vom avea un sistem uh, de urgență ca soluție alternativă? Deci nu văd așadar o viziune transcontinentală, deci lipsește ceva. Viziunea noastră trebuie comparată și um, în ceea ce privește mediul, așadar vom fi competitivi în, în relația noastră cu mediul uh, internațional sau va duce la creșterea competitivității și a transportului? Altă întrebare. De ce acum 40-50 de ani după al doilea război mondial, țările au putut să construiască proiecte de infrastructură majoră, iar astăzi nici măcar nu ne put, nu pot permite să mențină infrastructura existentă. Ce este greșit în sistemul nostru european? Mulțumesc, mulțumesc și eu foarte mult. Am și eu un, câteva cuvinte de spus, dacă îmi dați voie. Întotdeauna mă gândesc că este foarte ușor să fii negativist atunci când ai, ești confruntat cu un asemenea raport sau un document atât de mare. Este interesant că unii spun că documentul este prea radical, alții că nu este destul de radical. Eu Aștept uh, așadar înțelepciunea ca domnul Groș să-și exprime înțelepciunea lui Solomon și să ne arate calea de mijloc în ceea ce privește caracterul mai mult sau mai puțin radical al cărții albe. Eu am analizat acest document și nu văd nicăieri în acest raport care să spună interzicerea mașinii, automobilului. Deci mai întâi trebuie distrus acest mit nu spune așa ceva. Vorbește despre a avea centre de orașe care să nu mai aibă um, vehicole, automobile cu combustibil uh, tradițional. Nicăieri nu spune să, um, că, trans, că se interzic uh, automobilele. De asemenea, nici nu cred că piața trebuie să hotărască totul. Înțeleg că este nevoie de piață, dar piața nu este Dumnezeu. A permite pieței să hotărască, să hotărască totul este o rețetă sigură de dezastru. Deci nu sunt de acord cu acest argument. Ce hotărăște piața, piața așa trebuie să se întâmple. Și am, am susținut acest lucru, s-a susținut acest lucru în sectorul financiar și uitați unde am ajuns. Apoi elementul social și includerea acestui element. Aici mi se pare că există o provocare mare, domnul, domnule Foster. De ce este aici și nu în Comisia Employment? De ce analizăm acest lucru? Îl analizăm pentru că ne pasă de acest sector și vedem modul în care lucrătorii sunt, sunt tratați în sectorul transporturilor, ca și consumatorii. Acesta este un element fundamental al politicii transporturilor. De aceea trebuie să analizăm standardele și normele care funcționează în acest sector. Noi, ca cei care suntem, ca, funcționăm în acest sector, trebuie să vedem cum stau lucrurile. Nu sunt gata să las ca totul să cadă în mâinile Comisiei Employment sau, uh, așa cum nu sunt de acord nici cu a lăsa tot ce ține de mediu în mâinile Comisiei de Mediu. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, eu nu m-am săturat încă de drepturile pasagerilor, ci chiar mă bucură aceste drepturi, drepturile pe care le avem. Însă uneori trebuie să ne întrebăm, de ce am simțit nevoia de a legifera drepturile pasagerilor? Poate pentru că am piața nu a avut suficientă grijă de consumator și oamenii uh, făceau, îi abuzau pe pasageri. Trebuie să legiferăm și să ne asigurăm că pasagerii sunt într-adevăr protejați împotriva exceselor, unor abuzuri. Apoi, am văzut uh, am căutat în uh, acest document o puternică viziune europeană. Știm că statele naționale se ascund, sunt îngrădite de gradite, gradițele naționale în anumite domenii și subiecte. Uh, eu nu sunt naționalist și mă bucur că există această viziune europeană. De asemenea, sunt în favoarea unei puternice valori adăugate europene. care să-i includă și pe consumatori, și pe pasageri, și pe operatori. Așadar, sunt optimist. Putem merge înainte ca Parlament și împreună cu Comisia pentru a avansa aceste elemente ale acestei viziuni până în 2020. De asemenea, sunt și în favoarea unor etape interme, intermediare. Nu știu dacă vom mai fi aici în 2050, este puțin probabil, însă să vedem unde suntem în 2020 sau 2030. Însă, cred că din când în când trebuie să ne gândim în mod mai pozitiv și mai puțin negativ. Domnul Groș, doriți să reveniți? Vă mulțumesc pentru toate comentariile. Nu vreau să mă repet acum sau să repet cele spuse, însă pe scurt Consider că acest raport nu vine neapărat în cel mai propice moment. Se pune întrebarea aici dacă piața se va autoreglementa sau dacă autoritățile naționale sunt sau nu răspunsul la toate întrebările noastre. Cred că răspunsul pe care îl vom da, pe care trebuie să îl dăm acestor dileme, va trebui să fie unul cât se poate de clar. Cu siguranță ne vom confrunta cu o serie de atitudini populiste în momentul în care vom cristaliza răspunsurile noastre. Se vorbea despre o delegație ei bine, la acea delegație, industria ne cerea un cadru european, nu 27 de reglementări diferite. Industria ne cerea un cadru european care să permită a pune capăt, a să pune capăt uh, dumpingului social. Dacă tot vorbeam despre transportul feroviar, vă asigur că operatorii își cer, ne cer și ei un cadru european, un cadru european cât se poate declare. În momentul de față avem reguli diferite și noi și poate și Comisia avem uh, o viziune. Suntem, de fapt, singurii care au o viziune pentru domeniul transporturilor, o viziune care va ușura, într-adevăr, viața cetățenilor europeni și va îmbunătăți condițiile de pe piața unică. Ei bine, acestea sunt o, uh, ambițiile pe care trebuie să le formulăm într-o manieră mai clară în raportul nostru. Într-adevăr, calendarul se întinde pentru până în 2050, însă eu consider în continuare că trebuie să avem și ambi- ambiții pe termen scurt, pe o perioadă de 10 ani. Și acum, în concluzie, în ceea ce privește finanțarea, trebuie să ținem cont de faptul că peste, în fiecare stat membru există finanțele necesare, sursele necesare. Însă, în același timp, uh, trebuie să ne gândim la voința politică. Ei bine, tocmai voința această politică trebuie să o sprijinim noi. Voința politică de a investi în infrastructură, în domeniul transporturilor. Dacă suntem suficient de ambițioși și spune spunem că ne axăm pe 15 proiecte, spre exemplu, cerem uh, statelor membre să investească la rândul lor în aceste uh, proiecte, atunci cu siguranță vom reuși să facem un pas înainte. În ceea ce privește finanțarea, cred că avem de-a face aici cu voința politică sau mai degrabă lipsa ei. Pe viitor trebuie să le spunem, că ce, uh, spunem celor care nu uh, au această voință politică necesară de a investi în uh, domeniul transporturilor că rezultatele pe care le vor avea pe viitor vor fi deloc îmbucurătoare. În orice caz, aștept cu nerăbdare discuțiile viitoare. Cu siguranță vom reuși să argumentăm mai bine toate viziunile noastre. Uh, și trebuie să reușim lucrul acesta pentru că toată lumea se așteaptă de la noi la viziuni cât se poate de clare. Mulțumesc pentru proiectul de raport. Vom discuta în septembrie. 10-11 octombrie discutarea amendamentelor, votul la transporturi va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie. Iată cum arată calendarul provizoriu deocamdată. Sper că sunteți de acord, domnule Groș. Se pare că da. Mulțumim atunci. Trecem la următorul punct de pornire de zi un dosar necontroversat, spațiul feroviar unic european, uh, discutarea amendamentelor. Raportoare este doamna Serichiani și îi dau cuvântul. Sì, grazie președinte. Vorrei innanzitutto Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să începeți, spune președintele, vă rog să uh, vă anunțați la cuvânt uh, pentru a mă asigura de cât timp avem nevoie la dispoziție. Vă rog, continuați. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră cu care am cooperat foarte bine. Uh, în continuare vom uh, depune eforturi. Aș dori să mulțumesc și tuturor membrilor Comisiei de Transporturi care m-au ajutat foarte mult în uh, întocmirea acestui, uh, acestei prime propuneri. Am primit 186 uh, de amendamente, îmi cer scuze, 597 și a existat o cooperare foarte strânsă între mai multe grupuri. Problemele cele mai importante sunt problema autorității de reglementare, gestiunea infrastructurilor, deschiderea pieței de mărfuri și așa mai departe. Nu este lista eh, exhaustivă, dar eh, să spunem că sunt aspectele cele mai, eh, mai controversate. În ce privește autoritatea de reglementare, au existat uh, amendamente la articol, articolul 155. Toate aceste amendamente sunt uh, de acord cu ele pentru că ele consolidează capacitatea de organizare a uh, autorității de reglementare. De asemenea, această, acest organism de reglementare are și posibilitatea președintele o întrerupe, pe oratoare, e o problemă, spune raportarea? Deci, organismul de reglementare poate să uh, își organizeze mai bine activitatea și să se asigure că are la uh, dispoziție suficiente resurse umane. Alte amendamente, precum ale colegului Bach, care uh, solicită mai multă transparență Uh, pentru persoanele care activează în uh, acest domeniu al organismului de reglementare. Multe dintre amendamente preiau o sugestie pe care am făcut-o la primul text în ce privește numirea sau confirmarea parlamentelor naționale în ce privește propunerile organismului de reglementare. În ce privește 56 și 56 bis au fost depuse amendamente, amendamente în ce privește puterile organismului de reglementare. Se solicită ca data limită de adoptare pentru decizie să fie clar definită. S-a vorbit uh, de două săptămâni, verzii au solicitat 20 de zile lucrătoare, De asemenea, s-a mai uh, spus că am putea opta pentru posibilitatea de tip curte de apel pentru uh, Comisia Europeană după ce s-au scurs cele 20 de zile lucrătoare. Domnul Kuhn Uh, a uh, reținut prima propunere de o lună, alții vor să elimine capacitatea de inițiativă a organismului de reglementare. Vă dați seama că au fost uh, depuse foarte multe amendamente în ce privește puterea exercitată de acest organism de reglementare. De exemplu, posibilitatea de a aplica sau a prevedea sau nu sancțiuni. Unele amendamente ar dori să eliminăm total sancțiunile, inclusiv amendele. Și se propune și eliminarea rolului organismului de reglementare pentru monitorizarea relațiilor între administrarea infrastructurii și prestatorii de servicii. La articolul 57, care vizează cooperarea între autoritățile naționale de reglementare și comisie, aici au fost uh, înaintate mai multe amendamente, care în parte, cel puțin, preiau ideea mea inițială, respectiv de a înființa o rețea sub uh, supravegherea Comisiei Europene. Articolul 628 propune o uh, bază de date pentru uh, reclamații. Ori domnul Kuhn spune că ar trebui să participe și funcționari de la uh, DG Concurență. Alți colegi, colegul Enrique, de exemplu, de Blasto au depus amendamente în ce privește rețeaua de autorități de reglementare care ar trebui să se pronunțe dacă se constată irregularități sau când apar probleme transfrontaliere sau probleme internaționale. De asemenea, mai, au mai fost depuse uh, alte amendamente pentru a consolida uh, rolul Comisiei în ce privește serviciile feroviare internaționale. Alte amendamente uh, Uh, vizează numirea unui organism european de reglementare, o idee care figura deja în prima mea propunere. Alte amendamente consolidează rolul organismelor de reglementare în ce privește uh, deplasările la nivel național. Iar alții Uh, resping pur și simplu din capul locului uh, um, rolul de uh, observator. Iar în ceea ce privește competențele autorităților de reglementare și ale comisiei, aici amendamentele variază. Însă textul meu își va propune să consolideze Uh, această, uh, acest rol de organism de reglementare, dar care să vizeze și o mai bună cooperare cu Comisia. Un alt aspect ispinos. Uh, e vorba de independența gestionarilor de infrastructură. Aici a trebuit să-mi nuanțez puțină propunerea pentru a obține un acord politic, pentru că cred că este foarte important să transmitem un mesaj politic care să meargă în această direcție. Deci mi-aș dori ca comisia noastră, Comisia de Transporturi, să aibă o poziție foarte fermă pe acest uh, punct de vedere și, dacă se poate, cu majoritate. De aceea um, au fost înaintate amendamente care au modificat textul inițial. Chiar uh, eu le-am înaintat împreună cu domnul Kun în o mare parte dintre ele. Obiectivul nostru este să obținem mai multă transparență în ce privește separarea între administrarea infrastructurii și prestarea de servicii de transport. Să spunem care ar trebui să fie competențele uh, persoanelor care se ocupă de administrarea infrastructurii și prestarea de servicii de transport. Deci am avea mai multă transparență, dar am obține și a menține și această idee, concept de holding care uh, uh, e prezentă în unele state membre. Au mai fost și alte uh, două grupuri de amendamente. Amendamentele care vizează această separare, dar și o serie de amendamente care, din contră, își propun să uh, se uh, slăbească această uh, solicitare, această cerință, cerință legată de separarea între administrarea infrastructurii și prestarea de servicii de transport. Aș dori să vă reamintesc, de exemplu, că există un amendament care să interzică transferul de fonduri între diverse uh, activități. Însă există și alte amendamente ale domnilor Fidanța și Cancea care ar dori să ducă la o precizare a criteriilor de independență. Uh, independența uh, gestionarilor de infrastructură. Un alt coleg dorea ca uh, transferurile, de exemplu, să fie limitate la trei ani. Această serie de amendamente care își, propună, își propune să slăbească separarea. Ele sunt foarte numeroase și se spune în aceste amendamente că ar trebui să se interzică transferul de bunuri publice. De asemenea, mai există un amendament, amendamentul Bach, uh, în ce privește o separare structurală care ar permite protecția, protejarea competitivității și a investițiilor. Și, de asemenea, mai există un aspect foarte important, finanțarea uh, sectorului feroviar, articolele 8 și 9. Și aici au fost uh, înaintate multe amendamente. Eu, de exemplu, împărtășesc uh, amendamentele colegilor Zile și Groș, care își doresc ca statele membre să garanteze că infrastructura se dezvoltă și deci că statele membre finanțează în partea această infrastructură. Apoi mai există amendamente în ce privește consultarea sindicatelor și a organismelor uh, interregionale, de exemplu, și uh, apoi alte amendamente care doresc eliminarea avizului neobligatoriu uh, al gestionarului în ce privește planul de afaceri. Alte amendamente în ce privește deschiderea pieței mulți colegi au depus uh, amendamente și în acest domeniu. Eu nu mă opun din principiu liberalizării pieței, dar bineînțeles că eu o să mă pliez în fața uh, poziției uh, majorității Comisiei de Transporturi. Și va trebui să vedem dacă în această reformare ar trebui să consolidăm această solicitare de liberalizare a pieței. Așa cum am spus chiar de la început, numeroase uh, amendamente au fost uh, depuse de colegii Cancea și Finanța și Termosa pentru a deschide, pentru a liberaliza traficul uh, internațional de uh, călători. Unul dintre aceste amendamente solicită liberalizarea pieței și care prevăd și o clauză de reciprocitate pentru piețele închise. Ori, în ce privește această liberalizare, au fost emise și în acest domeniu foarte multe poziții. Uh, s-a, uh, și aceasta pentru a garanta excepțiile în ce privește furnizarea de servicii publice. Un alt calup important de amendamente uh, servicii importante, la articolul 13. Aș dori să reamintesc doar o parte din aceste amendamente. De exemplu, articolul 13. Au fost depuse foarte multe amendamente aici. La alineatul 1, de exemplu, infrastructura uh, vitală, aici avem o serie de amendamente care propun eliminarea acestei, uh, acestui paragraf. operatorii care au uh, o poziție dominantă ar trebui să respecte anumite criterii de transparență, de exemplu. Și aici au fost depuse foarte multe amendamente de colegul Tremosa, de exemplu, la liniatul 4, și-ar dori ca autoritatea de reglementare să vină cu soluții alternative atunci când nu se pot satisface toate cerințele. Și alte grupuri verzi, de exemplu, doresc să se uh, elimine tot, orice, orice uh, uh, referire la organismele de reglementare, la capitolul litigii. Mă repet, îmi pare rău, dar sunt foarte multe amendamente care au fost depuse la acest uh, articol și mai sunt și alte uh, chestiuni uh, pe care nu le-am uh, Uh, menționat pentru că nu vizează aceste uh, cinci grupuri cele mai importante de amendamente. Dar aș dori să le trec rapid în revistă. La articolul 15 există amendamente pentru a extinde procesul de consultare la mai mulți actori, sindicatele, autoritățile de reglementare, parlamentele, utilizatorii. Uh, se propune accentul pe uh, drepturile sociale și apoi mai există și amendamente legate de costuri, articolele 29 până la 35 al Nexa 8 și aici au fost înaintate amendamente care solicită eliminarea controlului de către autoritatea de reglementare. 501 și 504, de exemplu, merg în această direcție, ori alte amendamente propun consolidarea controlului autorității de reglementare asupra uh, revizuirii uh, convențiilor colective. În ceea ce privește poluarea fonică, uh, pentru grupul verzilor ar trebui să avem măsuri obligatorii, însă costurile ar trebui să rămână neutre. Uh, în comparație cu ce se face în acest domeniu în transportul rutier. Unii propun să se facă o comparație cu alte sectoare, de exemplu, uh, sectorul de mărfuri, sectorul uh, rutier de mărfuri. Alte amendamente vizează inovarea, rețelele transeuropene, Uh, unii ar dori ca toată această dezbatere să uh, se raporteze la piața unică. Și apoi aș dori să mai amintesc câteva aspecte care sunt cele foarte importante. Definiția infrastructurii, de exemplu, în anexa 1 și aici au fost depuse amendamente. Și actele delegate. Aici nu trebuie să ne limităm doar la răspunde la întrebarea dacă trebuie folosite sau nu actele delegate, ci ar trebui să încercăm să vedem ce acoperă deja articolele prezente în actele delegate, în procesul de punere în aplicare actelor delegate. Noi am încercat să evităm conflictul cu aceste acte delegate. Dar a fost făcută și o propunere foarte clară care va uh, figura în compromisurile cu uh, raportorii din umbră. Iar în ce privește amânarea votului, care în mod normal trebuia să aibă loc în luna iulie. Eu uh, voi continua să mă întâlnesc cu raportorii din umbră și vom continua să cooperăm, să încercăm să îmbunătățim textul Sigur că aș fi preferat să nu aibă loc o astfel de amânare, pentru că mesajul pe care l-am fi transmis era foarte puternic, să arătăm că uh, spațiul feroviar unic european e un subiect foarte important, uh, lucru evident, și care beneficiază de atenția noastră. Însă iau notă de această solicitare de amânare pentru a uh, analiza mai bine propunerile de compromis și deci amânarea Uh, va fi în ce privește votul până după vacanță. Mulțumesc foarte mult spre informare uh, pentru raportor și pentru deputați. Prevăd că vom avea uh, la ședința din august o examinare. Sper că negocierile, în urma negocierilor, vom putea să dezbatem amendamentele de compromis și nu amendamentele individuale. Deci, la sfârșitul lui august, în 30-31 august, vom fi ajuns, sper eu, la compromisuri și, pe drept cuvânt, votul va avea loc în uh, octombrie și la plenară, probabil, în uh, noiembrie. Deci trebuie să folosim acest răstimp pe care ni-l oferă amânarea pentru a ajunge la acorduri, dacă se poate. După cum vă imaginați, lista de vorbitori este foarte lungă. Având în vedere timpul, raportorii din umbră vor primi 6 minute și restul colegilor 4 minute. Primul raportor din umbră, domnul Cuneci, 6 minute pentru cei din umbră și 4 minute pentru membrii deputați. Pentru că lista este de 15 persoane. Domnul Cune. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru faptul că a preluat acest raport. La peste 700 de amendamente, vă dați seama că e dificil să stabil... sunt dificil de stabilit prioritățile. În orice caz, este important să nu lucrăm doar sub presiunea timpului. Ceea ce nu a reușit uh, Comisia să facă în 9 uh, ani de zile, cu siguranță nu vom putea noi rezolva într-o procedură accelerată. Important este să avem compromisuri bune și să punem priorități. Una dintre prioritățile asupra care am ajuns la un consens este următoarea. În fiecare stat membru trebuie să fie instalată o autoritate de reglementare care să aibă o structură corespunzătoare, să aibă un buget corespunzător, să aibă un uh, personal, un număr de, de colaboratori corespunzător, corespunzător și care să poată lua deciziile uh, eficiente în ceea ce privește, în primul și în primul rând, accesul la infrastructură. Se dorește ca aceste decizii să fie luate în decursul a cel mult unei luni. Asta pentru a avea o implementare a deciziei eficientă și pentru a aduce uh, sau pentru a genera o serie de avantaje operatorilor. Și tocmai de aceea este important ca în ceea ce privește gestionarea infrastructurii, acesta, aceasta să fie cât se poate de transparentă. Și este esențial de asemenea ca Autoritatea Națională de Reglementare să aibă acces la toate informațiile necesare cu privire la activitatea gestionarului de infrastructură. Acum, în ceea ce privește contractele încheiate de către stat cu gestionarii de infrastructură naționali, am avut uh, un, uh, o perioadă de timp uh, prezentată sau propusă de către Comisie și Consiliu diferită. De 5 ani Comisia, 7 ani spunea Consiliu. În orice caz trebuie să luăm decizia necesară care, uh, bineînțeles, să fie eficientă pentru toți cei implicați, pentru stat, cât și pentru operatori. Această decizie eficientă este necesară pentru eficientizarea sistemului feroviar și pentru atingerea tuturor obiectivelor. În ceea ce privește prestatorii de servicii, aceasta este una dintre element, unul dintre elementele cheie. Trebuie să ne gândim la modul în care vom reuși să îi atragem pe clienții, pe călătorii care încearcă uh, să ajungă dintr-un punct A într-un punct B într-o manieră cât mai uh, confortabilă cu putință, în special în cazul în care respectivul călător suferă de un handicap. În orice caz, toate acestea trebuie să fie clarificate, trebuie să spunem clar ce ne dorim și, pornind de la conștientizarea obiectivelor, trebuie să propunem măsurile necesare care să ne ducă înainte. În ceea ce privește managerul de infrastructură, Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru că a re pus în text articolele 6 și 7 pe care inițial le eliminase din text. Aceste articole sunt esențiale din punctul meu de, de vedere, pentru că respectarea aceste, acestor reguli ar duce la îmbunătățirea sistemelor la îmbunătățirea sistemului de holding, spre exemplu. În ceea ce privește acest sistem de holding, trebuie să recunosc că împreună cu mulți dintre colegii din PP ne-am dorit ca criteriile ce stau la baza acestui uh, tip de sistem să nu fie mult prea mult rafinate, astfel încât la un moment dat să nu uh, dea niciun fel de uh, rezultate vrem să punem bețe în roate propunerilor noastre de la bun început, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că ceea ce propunem este suficient de flexibil și suficient de ușor de pus în aplicare. Și dați-mi voie să întreb Comisia dacă într-adevăr va face o propunere în anul 2012 cu privire la sistemul fe- feroviar per ansamblu. Dacă într-adevăr vom avea o astfel de, de uh, propunere, uh, atunci lucrul acesta ar fi uh, extraordinar. Deocamdată avem în continuare 12 cazuri, spețe în care Comisia Europeană a dat în judecată statele membre pentru încălcarea uh, Uh, sau pentru nerespectarea uh, modului de punere în aplicare a diferitor acte legislative. Vreau ca aceste cazuri să fie rezolvate pe viitor, iar noi trebuie să obținem cât mai curând cu putință deciziile Curții Europene de Justiție, asta pentru ca pe viitor niciunul dintre managerii de infrastructură să nu mai poată încălca legea așa cum s-a întâmplat în momentul, până în momentul de față, cel puțin în în unele cazuri. Dacă lucrul acesta se va întâmpla, vom reuși într-adevăr să propunem măsuri care să ducă la o creștere durabilă a infrastructurii și o dezvoltare durabilă a infrastructurii. Mi se pare necesar ca poziția Consiliului să devină mai clară în viitorul apropiat. Informațiile pe care le avem din partea Consiliului până în momentul de față sunt prea ambigue. În orice caz, sper că vom colabora strâns și vom avea compromisuri bune. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, mă bucur că există această amânare a votului până în octombrie la comisia noastră. Avem mai mult timp să examinăm mai bine amendamentele și, de asemenea, pentru a avem timp să citim mai bine um, documentul care se referă la decuplarea, acel unbundling în, uh, în Regatul Unit. Ceea ce apreciez este deschiderea prețe, uh, pieței în această variantă reformată. Apoi, organismul european de reglementare. Uh, Mă bucur uh, de faptul că multe amendamente s-au concentrat pe importanța unor uh, creierii unor organisme de reglementare naționale uh, cu bine organizate și cu suficient personal. Amendamentele mele cer organisme de reglementare independente cu o capacitate administrativă suficientă ca personal și resurse umane cele cinci, eh, eh, amendamentul meu, 586, spune că nivelul solicitat de personal trebuie să fie legat direct cu nevoile pieței și să varieze în consecință. Acest lucru este foarte important. Regulament, organismele de reglementare, de reglementare trebuie de asemenea să examineze, să investigheze situația și să monitorizeze cazul litigiilor, disputelor, conflictelor. De asemenea, aceste organisme trebuie să păstreze o bază de date accesibilă Comisiei Europene în ceea ce privește proiectele lor de decizii. Uh, uh, amendamentul 591 este foarte important pentru mine în ceea ce privește procedura de nominalizare sau de desemnare, pentru că noi venim din regiuni cu uh, parlamente puternice, cu prerogative financiare uh, puternice. Tocmai de aceea am schimbat puțin uh, formularea. Apoi, amendamentul 601. Am sugerat două săptămâni, dar mie mi se pare uh, propunerea făcută aici de 20 de zile lucrătoare uh, mai realistă. Apoi, amendamentul 421 am propus aici ca organismele de, de reglementare să elaboreze soluții împreună cu, în comun cu toate părțile interesate. De asemenea, am sugerat în amendamentul 619 ca organismele de reglementare să, să consulte de două ori pe an cel puțin reprezentanții utilizatorilor de transport de călători și de marfă pentru a ține cont de părerile lor Apoi, în ceea ce privește consolidarea rolului Comisiei Europene, am propus în, în amendamentul 617 posibilitatea de a face apel la Comisie în caz de conflicte transfrontaliere. De asemenea, în, am, în amendamentul 625 am propus ca aceste, organism, aceste organisme naționale să facă schimb de informații în legătură cu deciziile lor, prin, în, în practicile lor uh, de asemenea, Comisia trebuie să asigure o cooperare eh, activă între organismele de reglementare. În ceea ce privește înființarea unui organism de reglementare european, eh, am propus ca la sfârșitul lui 2012 eh, să fie redactată o propunere legislativă. Știu că domnul Groș propune o perioadă de 5 ani dar vorbim aici de o variantă reformată, deci nu putem să pierdem, după părerea mea, uh, mai mult timp. Apoi, în ceea ce privește dezbaterea pe marginea fenomenului de unbundling, de separare, o separare strictă a conturilor între întreprinderi și managerul de infrastructură trebuie realizat, iar fondurile publice alocate unei, uh, unui domeniu de activitate nu, nu trebuie să fie transformate celuilalt domeniu de activitate. În ceea ce privește amendamentele 5, 6, 4 5, 5 și 5, 6, 5, am aici un, uh, un amănunt. Nu vreau să distrug sistemele care funcționează mai bine. De aceea susțin uh, sunt de acord să cerem comisiei să studieze, să examineze um, elementele ambelor uh, variante structurale. Fără un asemenea studiu empiric, va, va fi dificil pentru mine să sprijin amendamentele care sunt în favoarea acestei separări. Apoi, în ceea ce privește deschiderea pieței de uh, transport domestic de călători, Apoi, în ce privește implementarea variantei reformate, în amendamentul 646, propun ca um, să existe o perioadă de 12 luni de devansare. Unele, Consiliul și alte țări ca Spania propun 5 uh, ani pentru mine este de neacceptat. De asemenea, sunt în favoarea tabelelor de corespondență și sper ca ele să nu fie eliminate din această versiune sau variantă reformată. Mulțumesc! Aș dori să să spun, să, dore, să urez cele mai uh, toate cele mai bune gânduri raportorului nostru. Ideea Consiliului reprezintă un pas înapoi față de tot ceea ce am convenit până acum. Am dorit să existe o opțiune mai ambițioasă. Am dorit să găsim un, un compromis pozitiv în comisie și în plenară, așa că poate ce spun acum ar fi diferit de ceea ce aș fi spus dacă n-ar fi existat această amânare. Așadar, aș dori să spun că organismele de reglementare naționale și uh, cooperarea între ele trebuie să fie sprijinită. Majoritatea comentariilor, într-adevăr, se îndreaptă în această direcție, de aceea eu sprijin această idee și acesta fac parte și din compromisuri, apoi uh, serviciile generale și oportunitățile folosite de companiile de căi ferate. Aici ar trebui, uh, uh, trebuie să spun că în situațiile în care separarea este prevăzută, acesta în bundling, trebuie să ne gândim la exemplul aviației. În Germania, Lufthansa, serviciul de sol, Lufthansa și alte servicii slujesc, um, servesc um, avioanele Lufthansa. Apoi, alte chestiuni, poate de mai puțină actualitate, actualitate pentru alte țări, dar sunt de actualitate pentru țările baltice. Toate opțiunile legate, deci 31 și 32, legate de accesul la infrastructură și pragul, aș dori să se găsească un bun compromis între propuneri. Domnul Balcidis a făcut acest lucru. În cazul nostru avem o bună proporție între călători și marfă. Marfa este foarte importantă pentru noi pentru că deservim Rusia și alte țări. Aș dori să subliniez două criterii aici. Pe de o parte, costurile trebuie să fie acoperite prețul pieței trebuie stabilit, dar el nu trebuie să fie mai mic decât costul. Alt element important se referă la garanții. Siguranță și ocazia de a asigura marfa. Există ca și companii mai mici care au ieșit s-au desprins din monopoluri anterioare și care pot oferi unele garanții. Am și eu un amendament 484 și 212 idei de strategii de compromis. Poate greșesc, poate aveți o strategie mai bună, însă cred că este bine să adoptăm un compromis posibil acum și anume pentru chestiunile cheie sau chestiunile care nu sunt chestiuni cheie acum, pentru că se poate găsi, se poate ajunge la un compromis pe o chestiune mai puțin importantă, pierzând uh, sau neajungând la compromisuri pe chestiuni esențiale. Domnul Kramer. Da, Mulțumesc uh, pentru raport, mulțumesc rapora, uh, raportoarei, însă trebuie să semnalez faptul că mm, cooperarea între noi n-a fun- funcționat prea bine. S-a vorbit despre amendamente de compromis pe care nu le-am primit. Uh, mi se pare că în momentul de față ne învârtim în cerc. Cu toții vorbim despre autoritățile de reglementare care sunt importante, despre separare care este importantă, dar uh, Uh, avem viziuni diferite vis-a-vis de această separare, etc. Eu am încercat să mă întreb de ce, despre ce vorbim acum și de unde până unde această presiune a timpului. În momentul în care am trimis această scrisoare, eram cu toții conștienți de faptul că sistemul feroviar unic european nu funcționează, nu s-a întâmplat nimic, s-au, s-au dat acte, s-au promulgat acte legislative, însă acestea nu au fost implementate corect. Lucrul acesta îl știm. Cu toate acestea, dintr-o dată, ne suntem expuși presiunii timpului. Comisia n-a făcut nimic timp de 9 ani de zile și acum, dintr-o dată, ne, ne presează. De ce? Cu siguranță are această presiune uh, temporală de a face cu uh, acele cazuri care sunt acum judecate la Curtea Europeană de Justiție. Mi se pare că Comisia are uh, impresia că judecătorii nu vor putea lua decizia cea bună și tocmai de aceea noi acum, organele uh, uh, legiuitoare, trebuie să acționăm. Dar nu a, aceasta este misiunea noastră. Nu, Curtea Europeană de Justiție va lua deciziile sale pe baza, e drept, actelor legislative din 2001. Dacă modelul german sau spaniol sau francez este uh, sau sunt în concordanță cu cadrul din 2001, Cine poate decide? Doar Curtea Europeană de Justiție. Noi nu suntem juriști, nu putem lua aceste decizii. Așadar, haideți să permitem Curții Europene de Justiție să-și pronunțe sentințele și mai apoi să discutăm pe baza celor aflate între timp. Și acum compromisul acesta, așa numitul compromis, n-a reprezentat nimic altceva decât o declarație a Comisiei din 2006, care e drept, era mai severă decât uh, declarația din 2001. Probabil în 2006 uh, Comisia își dăduse seama că ceea ce propusese în 2001 nu s-a transformat în realitate. Dar discutăm pe baza unor documente învechite. Uh, mă întreb de ce Comisia nu a reușit să tragă concluziile necesare în ultimii noi ani. 9 ani. Uh, comisia este singura care are competența aceasta. Uh, dacă citim uh, declarațiile Comisiei, vedem că nu există niciun fel de referire la separare, spre exemplu. Dacă discutăm separarea aici în uh, Parlament, ne dăm seama că există viziuni diferite, viziuni care nu se regăsesc în niciun fel în documentul Comisiei. Deci, pur și simplu, Comisia nu a făcut nimic altceva decât să arunce mingea uh, dezacordului în curtea Parlamentului European lucrul acesta nu ar trebui să, să se întâmplă. Judecătorii independenți, pe care avem din fericire, trebuie să ia o decizie acum. Discuția inițială ne arăta clar că separare sau nu uh, sau separarea sau uh, care va fi sau nu uh, pusă în aplicare nu influențează în niciun fel spațiul feroviar unic european. Avem o separare în, în Spania, avem acolo deja exemple de punere în aplicare a acestei uh, a acestui principiu. Avem și alte piețe sau spații feroviare decise, deschise. Însă unde apar aceste spații feroviare deschise? Acolo unde există autorități naționale de reglementare solide. Acestea sunt experiențele pe care ar trebui să le discutăm în momentul de față. Dar se pare că nu le putem discuta. Tocmai de aceea avem nevoie de această amânare. În orice caz, important este ca cei din comisie să ia o decizie cât mai curând cu putința asupra viziunii pe care uh, vor să o adopte pe viitor. În ceea ce privește deciziile care sunt luate, vedem aici o serie de experiențe din statele membre. În, uh, în Germania, Autoritatea Națională de Reglementare ia o decizie finală în 14 zile, în Spania, cine știe uh, în cât timp, în Franța, de, decizia Autorității Naționale de Reglementare este luată în 2 ani de zile și tocmai acest lucru ne arată faptul că uh, autoritățile naționale de reglementare sunt o condiție sine qua non după aceea, în, în plus, un alt lucru important este transparența și, de asemenea, accesul la prestatorii de uh, servicii. Acesta este foarte important. Noi nu am spus niciodată că autoritatea de reglementare ar trebui să fie slăbită sau mandatul său ar trebui să fie slăbit. Nu, am spus că în caz de litigiu, în cazul în care, spre exemplu, ar apărea un, uh, un litigiu între Areva și Deutsche Bahn, spre exemplu, uh, Autoritatea Națională de Reglementare ar trebui să uh, vină cu o soluție asupra acestui uh, litigiu litigiu. Vedeți, nu vroiam nici pe departe să scădem sau să slăbim puterea autorității. Dacă vom reuși să discutăm în esență toate acestea, atunci vom ajunge la un compromis, cred eu, durabil. Dar uh, uh, mai întâi de toate, cred că ar trebui să așteptăm decizia Curții de Justiție. Doamna Vils. Vă mulțumesc. Patru comentarii. 1. Uh, amendamentul 206. Cer aici renunțarea la uh, considerentul 24. Serviciile sunt esențiale pentru un sistem de, de transporturi rentabil. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să schimbăm prea mult situația, o, o nouă în ceea ce privește separarea, o separare mai profundă a tuturor uh, tipurilor de uh, servicii și de asemenea gestiune, etc., ar duce la uh, înrăutățirea situației. Avem nevoie de operatori integrați care au experiența necesară în diferitele, în, în ceea ce privește domeniul transportului feroviar, așadar doar aceste, acești operatori integrați pot oferi soluțiile de care au nevoie cetățenii europeni. e importantă promovarea acestor operatori integrați, după cum s-a cerut în, în trecut. Avem exemplul uh, Deutsche Bahn în, uh, în acest uh, context o separare a tuturor domeniilor de activitate care sunt reunite sub uh, egida Deutsche Bahn ar fi dus, conform evaluărilor guvernului uh, german, la o periclitare a atât a transportului feroviar, cât și a tuturor uh, aspectelor legate de bunăstarea colaboratorilor. Dacă această separare s-ar fi uh, realizat, atunci operatorul Deutsche Bahn ar fi fost uh, pierdut pentru Germania. Mai apoi, amendamentul 701, anexa 7.1. Cerem aici eliminarea referirii uh, la posibilitatea Comisiei Europene de a retrage dreptul la grevă. Nu, dreptul la grevă nu ar put, nu trebuie să fie, să poată fi uh, eliminat. Asta conform tuturor uh, deciziilor Curții Europene de Justiție, justiție care se bazează pe Carta uh, Drepturilor omului. Comisia Europeană nu poate decât interveni ca intermediar. Dreptul la grevă este ancorat în legislațiile naționale. Comisia Europeană nu are niciun fel de, de responsabilitate în acest domeniu și niciun fel de competență. Dreptul la grevă este ancorat, după cum spuneam, în diferite uh, legi naționale și chiar în Constituție a unor state, precum uh, Austria. Prin urmare, această referire trebuie să fie eliminată de aici. Mai apoi, amendamentul 252, care se referă la actele delegate. Cerem aici o eliminare a considerentului 65. Nu ne dorim o referire la actele delegate în acest context, pentru că uh, aceste acte delegate se referă la anumite elemente integrante și esențiale a sistemului uh, feroviar, care nu ar trebui să facă obiectul uh, intervenției voluntare și aleatorii a Comisiei Europene controlul parlamentar și, de asemenea, evaluarea tuturor efectelor ar putea fi uh, slăbite prin intermediul intervenției uh, Comisiei. În orice caz, colaborarea între Consiliu și uh, Parlament ar trebui să fie întărită. În ceea ce privește am, amendamentele prezentate de doamna Sarchiane și de alții, uh, care se refereau la amendamentele de compromis. Dați-mi voie să vă spun că aceste amendamente stau la baza unui uh, operator de uh, transport fer, uh, feroviar de viitor, așa cum îl dorim cu toții. Și tocmai de aceea considerăm că cooperarea cu toți actorii importanți în, uh, în context este esențială, atât operatorii propriu-ziși cât și sindicatele. Și aceasta este și părerea Deutsche Bahn. Aș dori să vă reamintesc că uh, spațiul feroviar european nu se limitează la Deutsche Bahn. Trecem acum la ceilalți deputați. Uh, patru minute, domnul Groș. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Ich möchte aus der Vă mulțumesc, președ... domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru tot ceea ce a făcut până în momentul de față. Vreau să-i urez mult curaj pe viitor. Sper din tot sufletul că nu vom ajunge să introducem fiecare amendamente care să reflecte dorințele operatorilor noștri naționali, pentru că, cu siguranță, dacă lucrul acesta se va întâmpla, vom avea și mai multe sute de uh, de amendamente. Sper că vom avea într-adevăr o viziune europeană pentru spațiul feroviar unic. În urmă cu 10 ani vreau mai multă marfă și mai mulți călători transportați pe uh, calea ferată. Pentru acest lucru aveam nevoie de o infrastructură mai bună, de asemenea ne doream prețuri corecte, ne doream o formare corectă, o recunoaștere reciprocă a, uh, formării nu ne doream uh, salarii de dumping, ci ne doream un personal bine calificat. Iar astăzi trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură am atins aceste obiective. Și aceasta este, după părerea mea, întrebarea de bază pe care trebuie să o punem în acest context. Nu, nu am atins obiectivele acestea. În mod clar, nu le-am atins pentru că ceea ce am dictat noi nu a fost respectat în mai niciunul dintre statele me- membre. Acum, uh, statele membre ne spun că dacă vor pune în aplicare ceea ce s-a decis la Bruxelles, uh, din potrivă, numărul de călători și cantitatea de marfă uh, pe căile ferate vor scădea pe viitor. Ei bine, nu, lucrul acesta se întâmplă fără reglementare. Noi vrem să spunem cât, și trebuie să spunem cât se poate de clar că eficiența sistemului feroviar trebuie să crească, trebuie să, că trebuie să păstrăm locurile de muncă și toți cei care se gândesc în primul și în primul rând la interesele uh, naționale în acest context nu fac nimic altceva decât să ne pună bețe în roate. Trebuie să le spunem guvernelor naționale că în momentul de față nu dau niciun fel de șansă operatorilor feroviari să se dezvolte. Dacă ar oferi o șansă acestor operatori feroviari, atunci nu ne mai confr- confrunta în momentul de față, ca în momentul de față, cu 6.000 de reguli diferite. Trebuie să le spunem guvernelor naționale că dacă vor să păstreze regulile naționale în continuare în vigoare, atunci trebuie să ne demonstreze că ele sunt constructive. Și ce mai putem face? Putem în orice caz să ne asigurăm că uh, gestionarii de infrastructură nu doar că sunt bine finanțați, ci și că oferă uh, calitatea necesară a serviciilor lor. Și pentru a uh, obține aceste rezultate avem nevoie de transparență și în plus mai avem nevoie de o autoritate națională de reglementare puternică, o autoritate națională de reglementare de reglementare independentă de asemenea. În ceea ce privește fondurile, nu trebuie să existe uh, îngrijorări legate de finanțarea de către stat, de subvențiile din partea statului. Acum nu știu care e situația în diferitele state membre, uh, probabil în Italia situația arată într-un anume fel. În orice caz, atunci când vine vorba despre prestarea de servicii, nu trebuie să apară temeri în momentul în care se cere transparență în ceea ce privește finanțarea de către stat. O, o finanțare care trebuie să atingă anumite obiectiv, obiective. Trebuie să știm cât se poate de clar dacă acele subvenții sunt folosite într-adevăr pentru îmbunătățirea serviciilor sau pentru îmbunătățirea infrastructurii sau mai degrabă sunt deviate spre alte obiective. Așadar, dacă vom răspunde la provocarea transparenței, integrării, atunci cu siguranță vom reuși să creăm un model într-adevăr justificat, un model pe care ni l-am dorit din totdeauna. în continuare, până și astăzi, sunt absolut convins că nici un stat nu poate să își să justifice faptul că există în, cont- în continuare o interconectare puternică între prestatorii de servicii și gestionarii de uh, infrastructură. E clar că trebuie să există o separare, trebuie să vedem cât de departe trebuie să meargă această separare, însă uh, răspunsul la această întrebare cu siguranță ne va ajuta să găsim uh, răspunsul la toate provocările cu care ne confruntăm. Domnul El Kadraoui. Een goed einde te brengen. Mulțumesc foarte mult. E o chestiune foarte complexă și de aceea aș dori să îi uh, urez uh, raportoarei mult succes pe lunile următoare. Să nu uităm că obiectivul nostru final este să ne asigurăm că piața feroviară beneficiază de pe uh, urma acestor uh, măsuri acestui pachet și că ar trebui să existe beneficii atât pentru utilizatori, pentru călători, cât și pentru lucrători. Uh, am constatat că există acorduri uh, foarte clare în ce privește mai multe aspecte. Autoritatea sau organismul de reglementare. E clar că toții suntem de acord cu anumite competențe pentru organismele de reglementare, pentru ca ele să-și facă datoria. Apoi, uh, cerințele de siguranță ale infrastructurii. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că există măsuri pentru a încuraja piața să funcționeze în mod adecvat și ar trebui să încercăm să să lansăm uh, o piață mai mică, la scară mai mică, prin tot felul de coridoare uh, feroviare. De asemenea, o altă chestiune importantă este cea a finanțării. Cum putem să ne asigurăm că banii sunt investiți în mod cât mai eficient cu putință, fără a cere statelor membre să ne pună la dispoziție miliardele de euro pe care știm că nu le au la dispoziție. Deci, iată, toate aceste aspecte sunt foarte importante. Uh, sigur că uh, multe dintre ele trebuie să fie uh, integrate, dar poate ar trebui să acordăm mai multă atenție chestiunii tarificării. Respectiv, costurile, taxele de folosire ale infrastructurii, care variază foarte mult de la un stat membru la altul. altul. Deci ca, cred că ar fi bine să încercăm să găsim uh, câteva criterii comune pentru uh, aceste uh, de criterii de tarificare. În ceea ce privește separarea, unbundling, unii își doresc o separare de plină, alții nu și-o doresc deloc. Cred că ar fi bine să discutăm cu toții și să găsim o poziție intermediară. Dar, în orice caz, trebuie să Uh, înțelegem, să încercăm să clarificăm cât de, uh, uh, cât de mare trebuie să fie această separare, pentru că este foarte important ca operatorii să poată funcționa independent și să furnizeze servicii la prețuri rezonabile. Și apoi liberalizarea piețelor naționale de transporturi, uh, un alt aspect foarte important, dragi prieteni, poate că vă amintiți că atunci când uh, am uh, examinat în urmă cu câțiva ani cel de-al treilea pachet feroviar, ne-am pus întrebări în legătură cu modul în care am putea să soluționăm situația până prin 2012 și comisia, uh, comisia a cerut chiar un studiu pe, acest, pe această temă. Încă nu l-am primit, dar în orice caz trebuie să vedem cum evoluează situația. Doamna Duhon, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportarei pentru rezumatul pe care ni l-a făcut, însă să nu uităm că e vorba de un rezumat, un rezumat al amendamentelor. Nu am sesizat sau nu am sesizat încă o linie călăuzitoare pe care raportoarea ar dori să o urmeze sau să ne o propună și e foarte important pentru că noi, Parlamentul European și Comisia de Transporturi, ar trebui să punem ordine între amendamente amendamente, pentru că, așa cum a spus domnul Groș, ă, nu trebuie să ne bazăm pe Consiliu să vină cu un proiect de spațiu feroviar european. Fiecare stat membru își va apăra poziția individuală. Eu aș dori să insist asupra trei ă, elemente care figurează în amendamente și în ă, continuarea ideilor colegului Kramer. Uh, în ce privește aprofundarea acestei uh, separare între gestionarii de infrastructură și exploatarea uh, serviciilor, va trebui uh, să luăm o poziție foarte clară. Se pare că în comisia noastră există două puncte de vedere diferite. Nu cred că e necesar să aprofundăm această separare și nu cred că să venim, e bine să venim cu o separare suplimentară de alt tip decât organizațională pentru serviciile feroviare. În al doilea rând, da, cu toții suntem de acord pentru transparență în organizarea și relațiile între diversele componente ale sectorului și aceasta sub supravegherea unui organism de reglementare. Evident, am dorit să fie mai eficient, să fie bine organizat la nivel național. Aici uh, uh, majoritatea situațiilor sunt mai bine controlate la nivel național, dar și cu o posibilitate de arbitraj, de litigiu, soluția litigilor la nivel internațional european. Dar eu nu cred că ar trebui să uh, ne pripim și apoi să sperăm că așa prin minune toate lucrurile se rezolvă singure. Dacă vrem să schimbăm regulile jocului, uh, trebuie să realizăm că ne expunem la riscuri foarte mari. În ce privește furnizarea de servicii feroviare, sunt de acord pentru o deschidere rutieră a capacităților nefolosite, dar sunt împotriva ideii ca operatorii istorici să fie pur și simplu eliminați din instalațiile pe care le folosesc astăzi. Și aici ar trebui să dăm dovadă de spirit de inteligență și de compromis. Deci e foarte important să vedem care este obiectivul nostru, care este filozofia care stă la baza lui, pe lângă chestiunile tehnice să venim cu o linie călăuzitoare pentru acest dosar, care nu este doar o, o reformare tehnică, ci e un semnal, un semnal foarte puternic în ce privește uh, felul în care ne organizăm, respectarea specificităților, dar cât mai multă armonizare la nivel european, să avem un dosar care să nu fie ideologic, ci funcțional și care să funcționeze pe anii vi viitori mai bine. Iată care ar trebui să fie obiectivele. Doamnă raportoare, adevărat, uh, numărul de amendamente este foarte mare, dar cred că ar trebui să avem o linie, un fir roșu călăuzitor prin amendamente amendamentele de compromis, în orice caz, trebuie să dăm o direcție care să reflecte poziția uh, Comisiei noastre și a Parlamentului față de poziția Consiliului care ține foarte mult la sistemele naționale și uh, față de Comisia care nu a știut să facă alegerile necesare. Nouă ne revine această misiune, sper să ajungem la o viziune și nu doar să aliniem amendamente tehnice care nu ne aduc mare lucru. Președintele, avem o serie de amendamente de compromis care deja uh, au fost depuse de persoanele care au uh, luat cuvântul. Michael, poate ar fi bine să îți examinezi sistemul de comunicare din grupul tău. Avem câteva amendamente de compromis. Domnul Piper le lucrează pe ele. E foarte ușor să uh, ataci uh, raportorul spunând că uh, sunt prea multe amendamente și că nu este opoziție. Nu cred că critica dumneavoastră este corectă. Mi se pare puțin cam dură. Și în calitate de președinte, președintele urmărește activitatea raportorului pentru a se asigura că toate grupurile sunt uh, incluse, se ține cont de poziția lor. Domnul Cancian, patru minute. Grazie Presidente, grazie Deborah del lavoro che... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu raportoare pentru tot ce a făcut. Deci, încă o dată, aș dori să-i mulțumesc lui Devora pentru tot ce a, a făcut. E un dosar foarte sensibil, e un uh, dosar foarte încărcat politic și, deși încă mai avem ceva timp la dispoziție, încă avem multe aspecte de clarificat. Adesea ne uh, ne prezentăm poziția, poziția noastră pare să fie foarte clară și uh, spunem că Consiliul nu, nu e de acord cu poziția noastră. Dar cred că în acest dosar ar trebui să încercăm să obținem mai multă convergență de această dată chiar în cadrul Parlamentului. Și aș dori și eu am aici câteva uh, aspecte care să ne permită, permită punctelor noastre de vedere să convergă. De exemplu, uh, separarea, unbundling, liberalizarea, deschiderea pieței și tot ce dorim noi să figureze în uh, infrastructura uh, feroviară. În ce privește liberalizarea, dacă nu uh, liberalizăm piața națională și regională de călători, nu știu care este uh, obiectivul nostru. De ce ne îngreunăm atât de mult viața dacă nu dorim să ajungem la liberalizare? Și dacă nu pentru a permite cetățenilor să călătorească pe o piață unică europeană, o piață feroviară, uh, în toate statele membre ale Uniunii Europene. În ce privește trenurile regionale, există cam 2700 de uh, reguli în ce privește obligațiile serviciilor <laughs> publice. Poate ar fi bine și aici să intervenim. Dar ele uh, vizează pi- prima piață pe care ar trebui să ne axăm, respectiv piața regională și apoi uh, națională. E un obiectiv pe care ar trebui, l-am fixat pentru 2012 Uh, și care ar, trebui uh, să, ar fi trebuit să figureze în cel al patrulea pachet feroviar, însă nu cred că ar trebui să așteptăm atât. Uh, cred că ar trebui să abordăm acest aspect chiar acum, dacă constatăm că 12 luni, în an nu sunt suficiente, atunci ar trebui să mai cerem ceva timp. În ce privește separarea, unbundling, constat că ne îndreptăm spre un compromis și de altfel e foarte bine că e așa, însă doream să mai spun că pe lângă mm, supravegherea numirilor, să pe lângă persoanele care se vor ocupa de aceste rețele, ar trebui să vedem și cine numește uh, persoanele care fac parte din aceste, uh, uh, din aceste consilii care numesc apoi membrii organismului de reglementare. Cred că ar trebui de asemenea și poziția autorităților naționale de uh, reglementare să fie consolidată și ar trebui ca ei să se alinieze la poziția unui uh, organism de reglementare european. Uh, în ce privește transportul de mărfuri, sigur că uh, e o chestiune foarte importantă. Avem uh, organizații care se ocupă de această parte specifică a infrastructurii. Uh, Sunt aspecte foarte importante și ar trebui să figureze la anexa 1 care, se, uh, care vizează proprietatea infrastructurii. Uh, pare că în acest domeniu poziția noastră este destul de unitară, însă dacă dorim să facem cu adevărat progrese, cred că ar trebui să examinăm uh, aspectul crucial, respectiv liberalizarea piețelor naționale și regionale. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen. Herr Herzog, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru ceea ce a făcut. Misiunea ei nu este facilă nici pe departe și uh, nu mi se pare corect uh, să o acuzăm că n-ar fi, fost, n-ar fi dat dovadă de cooperare, de spirit de cooperare. Trebuie să fim înțelegători cu domnia sa. Este un, un domeniu foarte important, foarte emoțional, cu o încărcare, încărcătură emoțională importantă și domnia sa are multe de făcut aici. În ceea ce privește organismul de reglementare, consider că părerea raportorului poate fi susținută. Aceste autorități de reglementare trebuie să aibă un uh, mandat suficient de extins. În ceea ce privește acele fa- facilități vitale, dați-mi voie să vă spun că acestea, în cazul în care nu sunt folosite, ar trebui să facă obiectul vânzărilor sau închirierilor. Care este obiectivul nostru? Accesul echitabil la piață. Ne referim, bineînțeles, la toți operatorii feroviari din Europa. În acest sens, hotărătoare va fi și componența Consiliului de Administrare a gestionarilor de infrastructură. Trebuie să găsim o soluție care să nu ducă la eliminarea modelului holdingului, dar cu criterii cât se poate declare pentru autoritățile de reglementare. Vorbeam despre holdinguri. Cred că holdingurile nu trebuie să fie distruse atâta timp cât nu s-a dovedit, fără drept de tălgadă, că holdingurile, într-adevăr, uh, sunt o piedică în calea concurenței. Există o serie de exemple în care aceste, această separare nu a dat nici pe departe rezultatele pe care uh, sau rezultatele care erau vizate. În calitate de socialist și democrat, dați-mi voie să spun că în momentul de față există contracte uh, care s-ar pierde odată cu separarea. O serie de uh, contracte care cu siguranță ar fi uh, înlocuite cu contracte mult mai puțin favorabile sau încărcate cu beneficii în caz de separare. Încă ceva și mă apropii încet de final. Dreptul la grevă trebuie să primească importanța pe care o merită. Și încă ceva, infrastructura feroviară este deficitară în întreaga Europa. Și în momentul în care discutăm despre, ferovi- despre separare, nu trebuie să uităm faptul că această separare aduce cu siguranță la creșterea prețurilor, prețuri care vor trebui să fie plătite de către contribuabili. Și tocmai de aceea consider că amânarea până în octombrie a discuțiilor este una de bun augur. Vom avea un răstimp uh, suficient la dispoziție pentru a ajunge la uh, concluziile și uh, compromisurile necesare. Mulțumesc! Fidanza. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Fidanța. E ehm, voglio intanto esprimere il sostegno alla relatrice per questo difficile compito. Vreau să exprim sprijinul pentru raportoare care a avut o sarcină dificilă. Cred că câteva săptămâni suplimentare îi vor permit, vor, ne vor permite să avem o dezbatere mai bine structurată. Pentru mine aceste lucruri reprezintă o prioritate reală. Nu cred că putem aștepta 2012 chestiunea legată de accesul la infrastructură este un aspect cheie atunci când dorim să realizăm o piață mai deschisă și nu trebuie să ratăm această ocazie de a realiza acest obiectiv. Dacă avem o piață deschisă, vom avea servicii mai bune și um, avantaje pentru toți cetățenii europeni. Deși s-ar putea să ne întoarcem la piața de pasageri regională. Trebuie să ne concentrăm într-adevăr pe piața um, națională. Multe amendamente s-au referit la prerogativele existente și cred că înființarea, crearea unei rețele de uh, organisme de reglementare europene este o idee foarte bună. S-ar putea ca acesta, această rețea să umple unele din uh, lipsurile sau golurile existente la nivel european. De asemenea, am dori o mai mare implicare, o mai bună cooperare și din partea Comisiei Europene atunci când vorbim despre uh, organismele de reglementare în ceea ce privește unbundling, separarea Avem nevoie de o structură de management separată, conturi separate, pentru a asigura o mai bună independență. Trebuie să, să separăm uh, birourile, avem nevoie de confidențialitate, de transparență mai mare. Încă un lucru important, deci uh, transparență, independență și, de asemenea, transparență atunci când este vorba de cei care alocă segmentele de cale ferată. Dacă dorim ca piața să funcționeze bine, trebuie să identificăm, să definim mai atent noțiunea de infrastructură. Și um, acest lucru devine important când vorbim despre stații de cale ferată. Deci, pentru mine o prioritate reprezintă o piață mai deschisă, um, reglementatorii europeni și... Mulțumesc foarte mult, doamna Zicău. Președinte, vreau și o să o felicit pe doamna Serachiani pentru munca și pentru raportul domniei sale și să urez succes în continuare. În uh, ceea ce privește investițiile în domeniul uh, feroviar, uh, constatăm că, din păcate, în ultimii ani a scăzut uh, nivelul investițiilor în întreținerea infrastructurii existente, dar și pentru modernizarea și dezvoltarea de noi infrastructuri feroviare. A scăzut în unele state membre calitatea serviciilor și ne dorim să crească numărul de pasageri și a companiilor care transportă marfă pe cale ferată și implicit și a satisfacției acestora. Uh, de asemenea, noul pachet feroviar cred că ar trebui să crească calitatea uh, și siguranța locurilor de muncă în acest uh, sector. Ne dorim o autoritate de reglementare cât mai puternică și cât mai multă transparență în domeniu. Este nevoie de o competiție mai mare, dar nu la orice preț nu cu orice preț. Separarea furnizării de servicii de transport uh, de administrare a infrastructurii nu trebuie să aibă consecințe negative asupra condițiilor de ocupare a forței de muncă și asupra condițiilor sociale ale lucrătorilor din sectorul feroviar. Clauzele sociale ar trebui respectate pentru a evita dumpingul social și concurența neloială uh, din partea noilor uh, intrați pe piață de asemenea, în niciun caz, condițiile de acces la infrastructura feroviară nu ar trebui să conducă la imposibilitatea călătorilor de a primi informații și de a cumpăra un bilet pentru a ajunge de la o localitate la alta, indiferent de câți operatori de transport feroviar furnizează, integral sau parțial, servicii de transport de călători între cele două localități. De asemenea, am cerut uh, Comisiei Europene uh, să Uh, monitorizeze și evoluțiile în materie de ocupare a forței de muncă și a condițiilor sociale, precum și a respectării normelor privind concurența în Uniunea Europeană și, în acest sens, să lucreze strâns cu sindicatele și cu uniunile sindicale din domeniu și cu reprezentanții utilizatorilor. Uh, vreau să subliniez în ceea ce privește finanțarea dezvoltării sistemului uh, de transport feroviar faptul că este necesar ca, chiar dacă statele membre pot încredița întreprinderilor feroviare sau oricărui alt organism responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea infrastructurii feroviare, uh, inclusiv prin investiții, întreținere și finanțare, cu toate acestea responsabilitatea rămâne la nivelul statelor membre deci este esențial ca guvernele să asigure finanțarea necesară și de aceea cred că Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii uh, Feroviare, a sistemului uh, de transport feroviar, ar trebui să fie nu doar pe cinci ani, ci chiar pe zece ani. Închei uh, spunând, domnule președinte, că am făcut un amendament și în ceea ce privește o perioadă mai mare pentru a putea permite statelor membre să aibă timpul necesar pentru a se moderniza și a putea trece la sistemul ERTMS. Mă refer la modernizarea infrastructurii și la modernizarea materialului rulant. Este vorba de amendamentul 719 și amendamentul 720. Uh, închei uh, spunând doar că noul pachet feroviar nu ar trebui să facă pasul înapoi. Avem uh, deja cele două pachete feroviare. Primul pachet feroviar nu este suficient implementat de către statele membre, dar asta nu înseamnă să facem pasul înapoi. Avem nevoie de o piață competitivă pentru transportul feroviar, pentru că numai în felul acesta vom putea crește cota de piață a transportului feroviar. Mulțumesc! Doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă prezint uh, poziția mea în ce privește aceste amendamente. Ne-am dorit, într-adevăr, ca această piață feroviară să fie eficientă, să fie competitivă, să fie interoperabilă, și să pună la dispoziția clienților servicii de calitate. Și de aceea, prin amendamentele mele, eu pun accentul pe liberalizarea adevărată, reală a piețelor feroviare. Însă, în acest sens, cred că trebuie să organizăm legislația în vigoare. Deci trebuie să avem o transparență cât mai mare, trebuie de asemenea să uh, avem suficiente infrastructuri, în, uh, investiții în infrastructuri și trebuie de asemenea și să păstrăm uh, competitivitatea. Trebuie să garantăm uh, această separare între companiile feroviare și administratorii de infrastructură. Și trebuie să menținem și această separare între prestatorii de servicii și exploatarea infrastructurii. De asemenea, supravegherea, ă, competențele de supraveghere a organelor de reglementare ă, sunt necesare pentru a evita discriminarea între ă, companiile feroviare și pentru a le asigura condiții egale pentru toată lumea. Trebuie să încurajăm investițiile private, dar trebuie să avem o mai mare transparență în ce privește proiectele și bugetul pe termen lung. Așa cum uh, a spus uh, domnul Tremosa, și eu mi-aș dori ca prin uh, în amendamentul 341, ar trebui să ne asigurăm că statele membre trebuie să, să, să uh, ceară sfatul uh, instanțelor regionale pentru a pune la punct uh, aceste strategii, strategii naționale și teritoriale. Organismele teritoriale au și competențe proprii în acest moment în Uniunea Europeană. Ele au, dispun de aceste strategii feroviare care ar trebui să fie uh, armonizate. De asemenea, în amendamentele mele pun accentul pe nevoia de a crea un organism de reglementare european, un organism independent, dar și eficient. Și mi-aș dori ca acest organism să fie creat în 2 ani și nu în 5 ani. În încheiere sunt și eu pentru aceste tabele de corelare pentru că ele conferă o anumită transparență și securitate juridică. Deocamdată sau până acum, niciun argument nu justifică de ce nu ar trebui să încorporăm aceste tabele dacă uh, efectul lor e sporirea uh, clar, clarității, a transparenței, mai ales a juri, uh, transparenței juridice. Iată care e poziția mea prin amendamentele mele. Mulțumesc. Enrique, mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să îi mulțumesc raportoarei pentru tot ce a făcut. Rețeaua ferată europeană, uh, e simbolul Europei, știm ce funcționează în Europa, nu numai în domeniul transportului, transportul feroviar, trebuie să modernizăm, să liberalizăm, să fim uh, uh, inclusiv și transparenți. În domeniul feroviar uh, e un sector aparte, de 15 ani încercăm să facem ceva fără să avem sorți de izbândă. Toată lumea cunoaște teoria, știm ce trebuie să facem pentru a avea un sistem performant de uh, transporturi feroviare, trebuie să liberalizăm rețeaua, să avem un organism puternic de reglementare, reglementare, să avem uh, termene de reglementare la nivel european, să ținem cont de aspectele sociale, de obligațiile serviciilor publice, pentru că e vorba de aspecte politice, toată lumea știe acest lucru, dar și latura economică a problemei. Trebuie ca infrastructura să aibă mijloace financiare și vizibilitate și trebuie să, ne, să deschidem acest domeniu concurenței. Toată lumea e la curent cu aceste principii. Mă întreb de ce avem atunci această dezbatere. Eu știu, totul funcționează, dar în acest domeniu trebuie să recunoaștem că nimic nu funcționează. Da, e adevărat, nu trebuie să intervenim dacă merge ceva, dar dacă ceva funcționează, pentru cine, de ce trebuie să precizăm? Dacă există o valoare adăugată în acest domeniu, iată de fapt care este problema spinoasă. Nu trebuie să rămânem blocați în astfel de sistem, vă pot da și alte exemple, doar pentru că suntem în situația în care ne aflăm. Și de altfel este și problema raportoarei noastre. Ă, linia ei nu vizează grupurile politice, ă, deci ă, ideologia grupurilor politice, și, ci poziția statelor naționale. Ne aflăm practic la Consiliu. Dacă continuăm așa, vom rămâne în situația în care suntem din, de 15 ani. Când am discutat pentru prima dată acest dosar, am spus că sunt foarte dezamăgit de propunerile comisiei. Acum că am uh, citit documentul Consiliului, doresc să-mi cer scuze față de comisie. Era mult mai bine față de propunerea Consiliului uh, uh, care în domeniul feroviar își dorește parcă cu orice preț să facem pași înapoi. Și această dezbatere Uh, viza cartea albă, cartea albă care are 10-15 ani, își propunea să avem un transport feroviar uh, durabil uh, și așa mai departe, performant. Mă întreb care este acest mod de transport. Este transportul feroviar. Nu știu cum va ieși acest proiect de la Consiliu, pentru că am văzut că, cum arată documentul Consiliului, că această carte albă, domnul Groș a spus că această carte albă are 50 de ani mi se pare ca mult. 50 de ani, de fapt, având în vedere evoluțiile anterioare, nici nu-i mult. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Uh, gleich zu Beginn möchte ich auch die... Domnul Bach, vă mulțumesc. De la bun început vreau să salut eforturile doamnei raportor și vreau să-i urez succes pe viitor. Cu siguranță va avea multe de făcut și uh, Sper că, în că eforturile ei vor avea drept rezultat o propunere mult mai bună decât cea a Comisiei. În orice caz, amânarea este de bun augur, pentru că vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a aprofunda acest dosar. Avem mai mult timp, de asemenea, la dispoziție pentru a discuta toate amendamentele de compromis. Câteva puncte cu care nu pot fi de acord acum. De fapt, am, am și amendamente care vizează aceste aspecte. În primul și în primul rând, separarea. Cred că ar trebui să folosim mai multe modele, mai întâi de toate să acumulăm experiența necesară. Bineînțeles, piața trebuie să fie liberalizată, trebuie să fie lipsită de discriminare, uh, Uh, trebuie să fie echitabilă și, acesta fiind spus, spuse, ajung la autoritățile de reglementare. Cei care nu pot fi de acord cu separarea, cu siguranță trebuie să sprijine ideea de întărire a mandatului autorităților naționale de reglementare. Eu însă nu sunt în favoarea uh, constituirii unui organism uh, european de reglementare. Cred că la nivel național ar trebui să se facă uz de toate experiențele existente în momentul în care se stabilește mandatul autorităților de reglementare. În ceea ce privește punerea la dispoziție a tuturor facilităților de servicii, ei bine, nu sunt de acord cu cele propuse. Cred că mai întâi de toate trebuie să așteptăm propunerea comisiei. Vom avea un al patrulea pachet privind uh, sistemul feroviar. Uh, un uh, pachet care cu siguranță nu se va limita la domeniul uh, transportului uh, feroviar, ci va viza și alte domenii. Deci, spuneam că lăudabilă mi se pare încercarea de a întări autoritățile de reglementare, de asemenea amendamentele care vizează domeniul social sunt de asemenea lăudabile. E drept, competiția nu trebuie să ducă la dumping social, trebuie să ținem cont de condițiile de muncă, bineînțeles. Asta pentru ca, uh, pentru ca pe viitor să nu fim confruntați și în uh, domeniul transportului feroviar cu o situație asemănătoare cu cea cu care ne-am confruntat în urma cu câțiva ani în domeniul rutier. În orice caz, sprijin investițiile în infrastructură, mai există amendamente care vizează internaționalizarea, internalizarea costurilor externe, bineînțeles, lăudabilă propunerea, pentru că în cazul în care ea va fi pusă în aplicare, nu ne vom confrunta în mod, convin, în mod sigur cu o cu discrepanțe la nivelul concurenței. În orice caz, pe viitor vom avea multe de făcut. Domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, prezentarea sa, Matiu Proș a spus uh, care sunt obiectivele noastre în urmă cu, sau care erau în urmă cu 10 ani în acest domeniu. S-a deschis, s-a inaugurat șantierul, dar uh, șantierul uh, bate pasul pe loc peste tot. Mă întreb uh, care este concluzia pe care o trag uh, alegătorii noștri, cetățenii noștri. Uh, e, în primul rând, că această deschidere nu a dus la îmbunătățirea serviciilor. Există chiar situații în care s-a ajuns uh, la o, o, un regres al serviciilor să ne uităm la ce se întâmplă astăzi între companiile feroviare, uh, să vedem care este concurența uh, pe care o întrețin și vom constata că în anumite zone în care trenurile erau internaționale de, se- de un secol, uh, transportul se face printr-un autobuz pentru, în care face legătura între două trenuri naționale, pentru că nu mai există o conexiune feroviară între cele două trenuri. Deci, față de uh, cetățenii noștri, ar trebui să uh, ne fie rușine. Eu aș dori să salut poziția raportoarei noastre. Cred că oricare ar fi soluția reținută, trebuie să ne mișcăm repede pentru a obține un rezultat bun. Dacă dorim, așa cum s-a spus și în dezbaterea precedentă și cum ne-a reamintit și domnul Triche, dacă am dori să obținem un transport de călători uh, care să uh, emită cât mai puține emisii de carbon și se pare că uh, transportul feroviar este ideal în acest sens. Suntem victima unui conflict. În instituția noastră, în Parlamentul European, tot timpul încercăm să vânăm conflictele de interes. Astăzi, în această dezbatere, aceste conflicte de interes la toate nivelurile blochează interesul uh, cel mai important, cel al concetățenilor noștri. Thank you very much. Before I bring in Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul comisiei, câteva cuvinte aș vrea să spun și eu. S-a spus aici un lucru important în legătură cu locul în care se vor, des, se vor uh, da bătăliile cele mai dure. Bătălia adevărată va fi cea cu Consiliul pentru că, așa cum s-a spus aici, Consiliul a încercat deja o diluare a propunerii Comisiei și acest lucru a devenit un obicei pentru ei. Vom fi confruntați cu o bătălie dură în încercarea de a promova acest subiect, pentru că mă întreb dacă unele state membre doresc într-adevăr să fac ca acest domeniu să progreseze. Unele state membre doresc un sistem uh, feroviar european și asistăm la o oarecare îngrădire în interior a unor state și guverne în care, care pur și simplu stau pe propriile baricade să încercăm să vedem ce putem face pentru sistemul feroviar european. Da, vor exista dezacorduri, unii vor spune avem nevoie, trebuie să, am, să separăm sau nu, însă în final uh, status quo-ul nu este o opțiune. Asta pe loc nu reprezintă o opțiune. Eu sunt în, în acest Parlament din 1989 și progresele la care am asistat eu la, în alte moduri de transport depășesc cu mult progresele pe care, la care am asistat în sectorul feroviar în ultimii, în acest interval. Au existat progrese, sunt de acord cu acest lucru, însă n-am mers cu viteza TGV-ului în promovarea și dezvoltarea acestui, acestui sistem, acestui sector. Și nu putem să spunem acest lucru despre sectorul aviației. Sunt uh, diferențe mari între unde suntem acum și unde dorim să ajungem în viitor cu sistemul european feroviar. Dacă noi la Parlament, în Parlamentul European nu putem să dezvoltăm principii și priorități ale acestui sistem. Sunt sigur că Consiliul de Ministri nu va face pentru că nu, uh, va, nu reprezintă acest lucru un interes major pentru ei. Deci trebuie să-l sprijinim pe raportor. Da, bineînțeles, vor exista discrepanțe, divergențe când vom vota în octombrie, însă Trebuie totuși să participăm la, cu toții la această bătălie reală care va, fi, va avea loc cu statele membre ce stau pe loc în fortăreața uh, care se numește Consiliul, Consiliul de Ministri. Domnul Castelletti din partea Comisiei are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Aș dori să încep prin a face o referire inevitabilă la săptămâna trecută și la Consiliu, în ciuda unei poziții conservatoare a unor state membre, Consiliul a, succe- a reușit să adopte cu majoritate serioasă, largă, o abordare generală, o poziție generală, care nu este ideală, este rezultatul unei dezbateri dificile cu multe compromisuri. Nu mulțumește pe deplin comisia pentru că multe propuneri și dispoziții au fost diluate, însă trebuie să spun că în unele cazuri spiritul propunerii comisiei nu a fost contrazis. Acest acord al Consiliului trebuie să îndemne Parlamentul să meargă înainte. Ceea ce am uh, observat astăzi este că ați hotărât să amânați dezbaterea și votul în această comisie. Trebuie să vă reamintesc că acum un an, dumneavoastră, domnule președinte, ați scris comisiei exprimându-vă surpriza, surprinderea și dezamăgirea vis-a-vis -vis de, o, de amânarea propunerii acuzând Comisia că este supusă unei acțiuni de lobby. Uh, ați spus Parlamentul meu, dar nu e vorba de acest lucru. Nu trebuie ca Comisia să dea lecții Parlamentului în ceea ce privește viteza atunci de lucru, atunci când noi am așteptat ani de zile pentru ca Comisia să lucreze. Dacă aceasta este punctul dumneavoastră de vedere, puteți să vă scurtați luarea de cuvânt. Oricum, această decizie de amânare poate să pericliteze uh, situația în anii următori. Multe, amen, multe amendamente au fost prezentate, înaintate de membrii Comisiei TRAN, deci este greu pentru noi să ne afirmăm poziția, dar unele dintre ele pot să dilueze și mai mult propunerea, mai ales cele referitoare la articolul 13, accesul la uh, servicii conexe. Cu privire la unbundling sau separare, Comisia și-a clarificat deja poziția și nu voi repeta. Apoi, în ceea ce privește organismele de reglementare, Comisia este deschisă unor amendamente propuse de, mem- de unii membri ai Comisiei TRAN, cele care urmăresc consolidarea, dar ne opunem altor amendamente care se referă la posibilitatea de um, luare de uh, sancțiuni. Vreau să subliniez că acest, acest subiect al reglementării este un obiectiv principal al variantei reformate și, de asemenea, această posibilitate de creare a unui organism de reglementare la nivel european este într-adevăr o posibilitate, dar trebuie să ne gândim la o rețea de autorități de reglementare eficiente. Mulți uh, membri au permis, au uh, propus derogări și excepții. Acesta este însă un subiect sensibil. Excepțiile de, de la derogare trebuie să se bazeze pe motive, pe motivații și trebuie să fie limitate. Vreau să subliniez în final, așa cum știți, într-o asemenea variantă, textul este prezentat codificat, iar comisia modifică doar o parte a textului care este hașurat, deci ce, cu alte cuvinte, ce nu este hașurat nu poate fi modificat. Aceasta face parte din acordul uh, din 2001 al și această abordare a fost acceptată și de Consiliu. Mulțumesc! Vreau să amintesc Comisiei că în timpul procedurii legislative este uh, necesar să se introducă amendamente în varianta reformată aceste amendamente vor fi introduse în act în conformitate cu procedura din tratat și în conformitate cu temeiul juridic aplicabil. Așadar, Comisia este îndreptățită să modifice conținutul întregii propuneri a Comisiei dacă consideră că această modificare este necesară. Eu nu accept să mi se dea lecții de democrație. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc membrilor și raportorilor din umbră pentru contribuțiile la dezbaterea noastră, care a, a clarificat unele poziții. Vreau să încep prin a releva un punct uh, legat de formă. Trebuie să avem o părere, o poziție clară aici, atunci când este vorba de modul în care uh, privim activitatea noastră, nu am dat prea multă ocazie de cooperare. Da. Am. Iar amendamentele de compromis au fost trimise săptămâna trecută raportorilor. M-am întâlnit cu raportorii din umbră și am hotărât că este sarcina mea aceea de a uh, prezenta amendamentele de compromis cu privire la finanțare, la reglementarea națională, actele delegate, ceea ce se va întâmpla înainte de întâlnirea noastră de mâine dimineață. Iar astăzi s-a spus că nu mai sunt altele. Deci, m-aș bucura dacă am avea o poziție mai clară în această privință. Sunt la dispoziția dumneavoastră dacă doriți să ne întâlnim încă o dată. Cred că vreau să cred că am înțeles ce s-a spus aici în legătură cu autoritatea de reglementare, cu, pre- cu prerogative mai mari, ce a spus domnul Kun, domnul Tremosa, domnul Coroș, toți cei care au spus că organismul de reglementare va juca un rol fundamental în ceea ce privește reformarea și că va avea resursele necesare și un grad relativ de independență. Cred, de asemenea, că vom putea găsi împreună o soluție referitoare la punctele legate de articol, eh, articolele 31 și 32. În ceea ce privește pozițiile unor vorbitori, domnul Kramer, în legătură cu nevoia de a aștepta rezultatul uh, cauzelor ajunse în Curtea de Justiție Înțeleg că trebuie să, să contribuim la procesul legislativ, însă nu cred ca Parlamentul European să se comporte în funcție de hotărârile luate de Curtea de Justiție, pentru că nu aceasta este uh, atribuția noastră. Vreau să-i răspund uh, doamnei Vils. Pentru mine, eurodeputații reprezintă, europarlamentarii reprezintă cetățenii europeni. Și dacă reprezentăm, de fapt, aici companii eh, naționale, înseamnă că am greșit foarte tare. Și dacă cineva aici reprezintă Deutsche Bank, pentru că ne aflăm aici ca să reprezentăm toți cetățenii europeni. Așa lucrăm atunci când ne ocupăm de aceste propuneri. Am fost uh, uimită de ce s-a spus aici pe această temă, dar poate a fost o neînțelegere. Sunt de acord cu ce a spus domnul uh, Groș când m-a corectat, rezumând uh, scopul uh, separării și anume a realiza o mai mare transparență, independență și nediscriminare atunci când este vorba de accesul la piața serviciilor uh, feroviare. M-a bucurat și propunerea domnului Cadraulis când a vorbit de liberalizare, mai multe propuneri din partea domnului Cancian și a altor membri. Într-adevăr, trebuie să avem o discuție largă în comisie. Aș spune că poate ar, a, aș ruga-o pe doamna Diron să, se, să examineze proiectul și amendamentele mele, deoarece cred că poziția mea este suficient de clară. Dacă nu, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a-și am clarifica în plus poziția. În legătură cu dezbaterile anterioare, acelea, și acelea au arătat clar poziția mea vis-a-vis -vis de întregul pachet. în legătură cu nevoia de a fi precauți în ceea ce privește clauzele sociale. Aceste lucruri sunt importante pentru mine, într-adevăr, și am notat uh, comentariile făcute pe teme uh, în, în, în domeniul sindical. Vă asigur de acest lucru. am putea avea o variantă reformată care să vină din partea Parlamentului și cred că aceasta este într-adevăr datoria Parlamentului de a avansa ceva ce întrece uh, lipsa, absența ambiției uh, manifestată de Consiliu. Deci activitatea din 2012 va fi într-adevăr dificilă, însă merită să o facem. Dacă sistemul feroviar, sectorul feroviar este ceva care merită investiții, pentru că poate fi îmbunătățit, poate fi făcut mai deschis și pentru că este bine să ai infrastructuri care să lege între ele, să îmbine în loc să dezbine statele membre. Dacă noi cu toții gândim în acest fel, într-adevăr putem face progrese. Dacă nu gândim cu toții pe aceste linii, vom fi vom avea pe în brațe această versiune uh, reformată și atât. Există unele domenii în care este o, mare, o mai mare nevoie de claritate, mai ales în domeniile în care Parlamentul dorește să avanseze mai mult decât Comisie. Adevărul este că uh, am, s-a amânat votarea uh, la sesiunea din uh, octombrie și acest lucru ne face, uh, ne acordă mai mult timp de examinare. Ceea ce va face ca raportoarea să aibă timp să discute cu toți raportorii din umbră pe marginea amendamentelor de compromis, toți raportorii din umbră din toate grupurile și apoi vom vota în comisie în octombrie pentru a avea um, raportul um, finalizat până în noiembrie, la plenarea din noiembrie, ca să nu mai așteptăm 15 ani. Următorul subiect de pe ordinea de zi se referă la acordul uh, privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, CE Mexic. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Uh, în uh, conformitate cu regulile Parlamentului European, se poate organiza doar o ședință pe sală. Eu prezidez această ședință, celelalte ședințe pot avea loc uh, pe hol, dar vă rog să dați dovadă de respect față de raportor, ca ea să ne prezinte raportul. Vă rog. Uh, domnule președinte, discutăm un raport referitor la decizia Consiliului privind încheierea acordului dintre Uniunea Europeană privind anumite, între Uniunea Europeană și Statele Unite Mexicane privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene. Uh, practic, uh, relațiile internaționale aviatice dintre statele membre și țările terțe au fost uh, reglementate anterior, în mod tradițional prin acorduri bilaterale privind serviciile aeriene. În 2002, însă, Curtea de Justiție a hotărât că anumite clauze tradiționale de desemnare din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene contravin legislației comunitare. Uh, ca urmare, Comisia a negociat acordul uh, de față care înlocuiește anumite dispoziții din 13 uh, acorduri bilaterale existente privind serviciile aeriene încheiate între state membre ale Uniunii Europene și Statele Unite Mexicane. Practic, acordul, noul acord conține câteva clauze importante și anume Uh, articolul 2 se referă la clauza de desemnare, articolul 3 la siguranță, articolul 4 la compatibilitatea cu normele în domeniul concurenței. Vreau să subliniez că acordul inițial uh, din 2008 uh, prevedea și o dispoziție reciprocă referitoare la taxarea carburantului pe zborurile intra uniunii Europeană și pe zborurile între Mexic și alte state americane. Uh, din păcate, Consiliul nu a acceptat această prevedere și în final a fost uh, eliminată. Acordul a fost semnat la 15 decembrie 2010, nu se aplică în mod uh, provizoriu. Pentru a încheia acordul, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European Uh, susțin încheierea acestui uh, acord și aș vrea să dau și câteva date cu privire la importanța relației dintre Uniunea Europeană și Statele Unite Mexicane. Uh, practic, acordul um, deci Mexicul este o piață importantă pentru transportatorii aerieni ai Uniunii Europene, acestea, um, aceștia reprezentând deci pentru două, anul 2009 este vorba de 2,5 milioane de pasageri și 90 de mii de tone de marfă. Uh, vreau să subliniez uh, de asemenea faptul că Mexicul se află pe locul 21 între partenerii comerciali ai Uniunii Europene uh, și um, Uniunea Europeană este pentru Mexic a doua piață de export, cea mai mare după Statele Unite ale Americii și a treia cea mai mare sursă de importuri după Statele Unite ale Americii și China. În ceea ce privește comerțul cu mărfuri, valoarea bunurilor în 2000, importate în 2009 de Uniunea Europeană din Mexic se ridică la 9,9 miliarde de euro, iar valoarea bunurilor exportate în 2009 de Uniunea Europeană către Mexic uh, se ridică la 15,9 miliarde de euro. Uh, importuri uh, cheie ale Uniunii Europene din Mexic sunt produse minerale, mașini și echipamente electrice, echipamente de transport și instrumente optice, iar exporturile cheie ale Uniunii Europene către Mexic includ mașini și echipamente electrice, echipamente de transport, produse chimice și produse minerale. Uh, de aceea, considerând uh, importanța relației dintre Uniunea Europeană și Mexic, uh, dimensiunile celor două piețe, susțin și recomand Comisiei de Transport să sprijine încheierea prezentului acord. Mulțumesc! Mulțumesc, e procedură de aviz conform, domnul Groș. Vă mulțumesc, vreau să-i mulțumesc doamne raportor pentru introducerea pe care ne-a prezentat-o. De fiecare dată are o atitudine foarte didactică și salut această, această atitudine, mai ales uh, în momentul în care vine vorba despre asemenea acorduri uh, atât de importante. Mi se pare că, într-adevăr, trebuie să luptăm pentru uh, promovarea acestui acord atât de important pentru noi. Aceste tipuri de acord, cred că, în final, nu fac nimic altceva decât să întărească colaborarea Uniunii Europene cu alte state ale lumii. Și cred că acest acord sau aceste tipuri de acorduri pot îmbogăți uh, paleta de reguli uh, folosite la nivel mondial. Mai există și unele lucruri care pot fi îmbunătățite, însă baza de plecare este deosebit de bună. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor. Doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc doamnei Țicău pentru acest raport. Este încă un uh, raport uh, ce vizează Uh, serviciile aeriene. De data aceasta vorbim doar despre anumite aspecte ale serviciilor aeriene uh, ce vizează Uniunea Europeană și Mexicul. Știm cât de important este Mexicul pentru Uniunea Europeană și uh, tocmai de aceea sunt de acord că acest acord ar trebui să să se transforme într-un fel de bază pentru un alt acord viitor mai cuprinzător cu Mexicul. Uh, de fiecare dată am uh, tendința de a lua drept exemplu acordurile pe care le încheiem cu Canada. Dacă am putea ca și să aducem acest acord cu Mexicul uh, la același nivel cu acordul pe care l-am încheiat cu Canada, eu aș putea fi uh, mai mult decât de acord cu propunerile dumneavoastră. Sper din tot sufletul că vom reuși să să creăm sau să asigurăm un acces lipsit de discriminare la spațiul aerian, să atingem nivelul de control necesar. Este vorba aici despre reguli de competință, competiție pe care trebuie neapărat să le uh, sprijinim. Prin urmare, sunt într totul de acord cu doamna raportor și trebuie să sprijinim acest raport. Doamna Foster. Um, mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, doamne Țicău. Sunt de acord cu tot ce a spus doamna Țicău și clar că trebuie să luăm act de aceste relații comerciale foarte importante pe care le avem cu uh, țările terțe precum Mexicul. Deci, în numele grupului ECR, noi sprijinim poziția prezentată de către raportor. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei, domnul Bugalvene. Mulțumesc, domnule președinte, și îi mulțumesc, doamne Țicău, pentru raportul său, pentru concluzia sa. De asemenea, recomandarea pe care ne-o face în final, respectiv ca Parlamentul să voteze acest acord. Doamna Țicău ne-a reamintit că scopul acestui acord e să refacă uh, securitatea juridică a celor 13 13 uh, acorduri bilaterale care erau ilegale, așa cum ne-a reamintit uh, Curtea de Justiție. Uh, e vorba de hotărârea faimoasă, ne-o amintim, din 2002, în ce privește relațiile cu SUA. În conformitate cu acest acord, orice companie europeană poate să opereze spre Mexic pornind din orice stat membru cu condiția ca uh, această companie să aibă sediul pe statul membru și, bineînțeles, să existe un acord bilateral cu Mexicul și că uh, să existe drepturi de trafic. După cum știți, dreptul european uh, e întru totul luat în considerare de acest acord bilateral. E cel de-al 45-lea tip de acest raport și e foarte important, așa cum a spus uh, doamna Țicău și așa cum uh, au spus și colegii care au luat cuvântul, acest acord reprezintă o bază potențială spre un proiect mai important, care ar putea fi un acord global, precum acordul pe care l-am negociat cu sprijinul Parlamentului împreună cu Statele Unite ale Americii, cu Canada și cu Brazilia. Într-adevăr, dacă ne gândim la importanța relațiilor comerciale, a traficului aerian între Europa și Mexic, e vorba de 2,5 uh, milioane de călători pe an, uh, e destul de mult, să ne uităm la harta uh, a Americii, a celor două continente, ne dăm seama că acest global de liberalizare și de convergență de reglementare cu o țară precum Mexicul ar fi importante. Și, fără îndoială, Comisia e gata să studieze acest acord cu două condiții, bineînțeles. În primul rând, ca țara parteneră și el să-și exprime interesul față de un astfel de acord. Nu știm încă dacă așa este în ce privește Mexicul. O altă condiție, o a doua condiție, ca întotdeauna, Comisia trebuie să primească mandatul din partea Consiliului și nu trăiesc uh, speranța că aceste două condiții vor fi întrunite. Mulțumesc încă o dată, doamnă Țicău. Domnule președinte, dacă tot am cuvântul, profit de ocazie pentru a atrage atenția uh, Comisiei dumneavoastră asupra faptului că cu ocazia Consiliului de săptămâna trecută, Consiliul a acordat un mandat de negociere Comisiei cu Republica Moldova, o țară din vecinătate cu care vom putea încheia un acord sau cel puțin putem începe negocierile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, mulțumesc pentru această informație. Într-adevăr, uh, uh, vom discuta cu vicepreședinții și ne vom ocupa și de Moldova. Votul pe acest acord e prevăzut în august, la sfârșitul lunii august. E vorba de acordul cu Mexicul, cu votul de la plenară Sperăm în luna septembrie. Bine, mulțumesc foarte mult, mulțumim încă o dată raportoarei. La chestiuni diverse, eu nu am nicio altă chestiune, nu știu dacă uh, ceilalți colegi au ceva de adăugat, dacă nu aș dori să vă reamintesc că ședința următoare va avea loc la Bruxelles luni, 11 iulie, la ora 3 după masa Mulțumesc tuturor celor care au participat la ședință uh, toată după masa și, bineînțeles, mulțumim și interpreților pentru tot ce au făcut. Mulțumim foarte mult!